Dragi colegi, cred că am întrunit cvorumul, putem începe. Raportorul uh, este aici, uh, doamna Shaldo Moze, una dintre principalii raportori din uh, umbră, sunt de față. Eu sunt raportor din umbră supleant, așa că putem începe, pentru că și domnul Schwab este aici. Bine ați venit la a doua reuniune a comisiei noastre în această săptămână. Bună dimineața și celor care ne ascultă pe internet. Uh, sunt uh, convins că sunt mulți care doresc să afle mai multe despre pachetul de standardizare și sunt mulți oameni interesați să afle despre piața unică pentru bunuri uh, un uh, prieten foarte bun al comisiei noastre care ne-a promovat foarte mult timp, va veni ceva mai târziu și mai este încă un reprezentant al comisiei care este aici, avem și un reprezentant al Consiliului astăzi. Bun venit, uh, călduros tuturor! Susana Roitova este raportor uh, pentru întregul pachet de armonizare. O voi invita să își prezinte ideile. Suzana, ai cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru cooperare. Voi vorbi în limba cehă. Permiteți-mi să vă prezint pachetul de nouă directive eh, pe care le discutăm. E vorba de pachetul armonizare. Această legislație a fost inițiată în urmă cu patru ani și obiectivul pachetului foarte valoros pe care l-am adoptat în 2008 a fost să eh, modernizăm eh, regulile pentru plasarea produselor pe piață prin uh, dezvoltarea dinamică a actelor interne ale Uniunii și, uh, în special, în contextul creșterii numărului de importuri din China. Pachetul încearcă să simplifice uh, normele de aplicare pentru companii și să permită statelor membre să supravegheze mult mai eficient piața. După discuții ample, cerințele pentru întregul lanț de furnizare au devenit mai stricte. Schimbările aprobate vor avea consecințe pozitive și asupra consumatorilor, pentru că ei vor uh, avea o siguranță mai mare că achiziționează bunuri uh, de calitate mai înaltă, mai sigure și care respectă standardele de calitate. Parlamentul European discut, trebuie să discute acum un pachet de nouă directive care au fost armonizate cu o parte din uh, decizia 768 din 2008 acest pachet este obligatoriu doar pentru instituțiile europene care trebuie să le folosească atunci când pregătesc legi, legi noi sau când actualizează legi mai vechi. Pachetul pe care îl discutăm acum reprezintă o um, selecțiune de directive care nu ar fi trebuit să fie um, actualizate în viitorul apropiat. Și de aceea Comisia a decis să um, fuzioneze și să armonizeze mai multe domenii pentru a profita de uh, discuția favorabilă, climatul favorabil uh, creat în jurul uh, discuției pachetului bunuri. Doresc să subliniez că Comisia Europeană se bucură de susținerea mea pentru eforturile sale de a actualiza legislația și, în general, Parlamentul European nu intenționează să comenteze pe alte chestiuni care depășesc uh, Uh, cadrul acestei revizuiri, cu excepția cazului în care uh, circumstanțe deosebite justifică uh, astfel de măsuri. În general, pachetul bunuri este foarte mulțumitor și în directive pe care le discutăm au funcționat foarte bine în practică. Iar transferul în 768 pe 08 în acest pachet a fost considerat un succes. Înțeleg de ce Comisia Europeană nu, să, nu dorește să redeschidă discuții mai vechi, chestiunea asupra cărora s-au luat deja decizii în privința pachetului bunuri. Anumite state membre și uh, Business Europe, uh, Digital Europe și alte organizații transnaționale uh, au uh, aceeași poziție. Nu s-au deschis poziții, chestiuni uh, sectoriale în dezbaterea noastră. Am uh, ținut legătura și cu uh, organizații ale consumatorilor, precum BEUC și uh, AEUC. Doresc să le mulțumesc tuturor pentru cooperarea cu biroul meu atunci când am revizuit uh, anumite detalii. Mi s-a spus că în Consiliu dezbaterea tehnică referitoare la conținutul directivei trebuie să um, aibă loc înainte de luna iunie. Consiliul a decis să discute directiva pe pachete de câte 5 uh, capitole la anexa 1 la decizia 768 pe 2008. Iar um, anexa 2, referitoare la așa numitele module și care este de natură mai tehnică, va fi um, discutată de un grup um, de lucru virtual special. Din câte am înțeles, acest grup de lucru nu și-a început încă activitatea și s-au făcut cunoscute doar comentariile Austriei. Până acum au avut loc uh, doar 3-4 reuniuni în uh, Consiliu sub președinția poloneză și daneză și uh, ce se va adopta acest uh, raport pe 28 și 29 martie. De aceea am uh, decis să propun ca raportul meu să fie puțin uh, discutat ceva mai devreme și să fie discutat pe 8 mai în loc de 25 aprilie. Trebuie să fie amânat puțin. Am doresc să precizez și câteva uh, Uh, comentarii, îngrijorări uh, pe care le-au uh, explicat anumite părți interesate, dar ele au fost deja explicate de comisie. Mă interesează ca și raportorii din umbră să cunoască aceste observații. Cunosc și rezervele entităților externe, pe care nu le împărtășesc în totalitate, dar e important că ele să fie cunoscute pentru a începe dezbaterea, cum se cuvine. Uh, să vă spun câteva îngrijorări ale Organizației uh, Internaționale a emițătorilor radio, a radiodifuzorilor în legătură cu uh, sunetele electromagnetice, cu uh, poluarea fonică la transmiterea semnalelor radio, poate cu bruiajele. Din câte știu, uh, scutirea pentru uh, radiodifuzori uh, este inclusă în directivă, însă nu în versiunea actuală, ci într-o altă variantă. Mai există apoi și obligația unei declarații unice de conformitate Întrebarea este dacă aceasta ar trebui să fie aceeași pentru toate directivele sau dacă ar trebui să existe declarații separate în funcție de directivele individuale. Există mai multe argumente împotrivă, de exemplu costul tipăririi și necesitatea de a actualiza permanent detaliile conform normelor și competențele autorităților de supraveghere din mai multe state. O altă problemă serioasă o reprezintă eficiența aplicării uh, noilor uh, reguli în ceea ce privește uh, bunurile care au fost deja plasate pe piață, produse care există deja în depozit. A patra îngrijorare are legătură cu cerința de tensiune mică din directivă e vorba, de exemplu, de atașarea unei fotografii color. Se au, se iau în considerare și consecințele asupra mediului și costurile imprimării. Deci Sanco a promovat acest subiect la ultimul, în ultima clipă, dar este îndoielnică aplicarea practică și utilitatea practică a acestei, acestei prevederi. Există și îngrijorări în legătură cu cerința de a introduce o cerere în legătură cu banii produs din partea producătorului. Includerea acestor detalii în uh, documentele furnizate odată cu produsul ar fi o variantă dacă nu uh, pot fi incluse aceste informații chiar pe produs. O altă întrebare ar fi dacă nu uh, cumva ar trebui să fie incluse aceste informații și pe site-ul web al producătorului pentru a fi mai ușor de găsit. O altă problemă importantă este uh, problema regulilor moderne uh, în legătură cu, pentru definiția tensiunii în uh, directiva privitoare la tensiunea mică. Aceste ultimele regule, regulamentări în acest sens au fost adoptate în anii 70. Acum avem definiții mai exacte ale siguranței în directiva generală cadru privind siguranța produselor. Uh, nu uh, este clar de ce ar trebui să fie aplicate reguli mai stricte la siguranța mobilei decât uh, sau mai degrabă decât mai stri, regulile pentru mobilă trebuie să fie mai stricte decât pentru fiere, fiere de călcat. Aș dori să mi se dea niște motive clare și convingătoare pentru care cerințele uh, menționate nu uh, se regăsesc în corpul directivei. O altă problemă identificată de uh, Consiliu se, refer, se referă la um, entitățile care instalează ascensoare, care ar, au acum aceeași răspundere, ar, ar avea acum aceeași um, răspundere ca producătorii. O, o problemă pentru IMM-urile active în acest domeniu. Uh, din câte înțeleg, există câteva îngrijorări și în legătură cu armonizarea neclară a standardelor. Standardele pentru uh, persoanele cu nevoi speciale care au dificultăți în a se urca într-un ascensor. Ar fi bine ca textul directivei să fie mai clar uh, la acest punct. Aș dori uh, să știu de ce în decizia 768 pe 2008 în uh, directiva privind uh, instrumentele de măsurare există o chestiune legată la obligația operatorilor de a include detalii pentru, de, pentru cumpărători și furnizori pentru 10 ani. Acest lucru ar implica o povară administrativă foarte mare și aș vrea de asemenea și o aplicație a articolului 14 în această directivă. Și în ultimul rând, articolul 28, în care cuprinde reglementări ce depășesc sfera deciziilor ce țin de independența entității notificate. În ceea ce privește instrumentele neautomate de cântărire, cântarele neautomate, aș dori să știu de ce testarea eșantioanelor care ar trebui uh, să fie uh, legate de uh, sănătatea și siguranța consumatorilor nu este acoperită în mod consecvent în text. Ar fi bine să se explice de ce se se face distinția între cântarele cu utilizare specifică și nespecifică. Decizia nu implică, nu impune uh, crearea acestei uh, clasificări, acestei diferențieri. Există mai multe reguli în legătură cu uh, recursul, uh, cu apelarea deciziilor uh, luate de entitățile de notificare pentru că în viitor vor fi sancțiuni și reguli uh, europene în vigoare. Uh, e o întrebare de ce aceste reguli care sunt în vigoare acum nu ar crea uh, probleme pe viitor. Am identificat o problemă și în legătură cu procedura de identificare a problemelor, a produselor care reprezintă un risc, care pun un risc. directiva trebuie să fie revizuită, uh, lucru care ar impune cheltuieli suplimentare pentru autoritățile de supraveghere, în special dacă riscul este referitor doar la o parte din un produs. Întrebarea este dacă aceste condiții nu ar trebui să se refere doar la uh, toate um, cerințele relevante între ghilimele. Mai există câteva comentarii minore pe care doresc să le amintesc. De exemplu, definirea uh, mai clară a numărului de identificare din declarația de conformitate. Din, uh, apoi contractele importatorilor, apoi impreciziile terminologice din definiții și obligația de a uh, preciza datele uh, relevante pe produs. Obligația rămâne aceeași, dar s-a schimbat locul în care apare, înainte de marcajul CE, sub simbol. acest este locul în care să apară informațiile. Autoritățile trebuie uh, să discute cu producătorul, apoi importatorul, apoi distribuitorul și apoi uh, vânzătorul. La litera, la litera F, cerințele de siguranță legate de siguranța generală. În legătură cu acest punct doresc să spun că aș vrea să cooperez strâns cu toți raportorii din umbră, aș vrea să avem o reuniune cu toți raportorii din umbră, cel târziu în aprilie, și eu vă stau la dispoziție pentru comentarii și idei care să clarifice textul directivelor. Toate cele 12 puncte pe care le-am menționat um, aici vă vor fi transmise ulterior și le va, vor fi trimise și celor de la comisie, pentru că înțeleg că e destul de dificil să se discute uh, um, de toate uh, chestiunile. Din punct de vedere al procedurii, directivele vor fi transmise Parlamentului European și uh, în ceea ce privește procedura de revizuire, Parlamentul European ar trebui să modifice doar acele părți subliniate în text. Însă dacă Parlamentul face schimbări foarte importante, Comisia poate retrage propunerea. Natura specifică a acestui uh, pachet este că în procedura de revizuire a deciziei 768 pe 2008, um, această uh, directivă încă se aplică și cu excepția unor mici diferențe sau uh, anumitor schimbări suplimentare, nu, Parlamentul European nu are ce discuta, rolul Parlamentului este minimizat. Este un rol foarte puțin important și întrebarea este dacă Parlamentul European uh, trebuie să accepte să fie, să fie diminuat rolul uh, în asemenea măsură. În cazurile justificate, cred că Parlamentul ar trebui să uh, schimbe anumite porțiuni. Mulțumesc! Mulțumim uh, Suzanei Roitova pentru că a abordat um, un subiect atât de complex și de complicat și că l-a analizat atât de aproape. Cred că va fi foarte important să trimitem punctul de vedere tuturor uh, raportorilor din umbră. Rugăm Comisia să ne ofere o reacție preliminară la acest uh, schimb de opinii inițial. Vom vorbi despre calendar ceva mai târziu. Cred că ai subliniat că ți-ai dorit ceva mai mult timp la dispoziție în calendar. Aș dori acum să dau cuvântul uh, raportorilor din umbră, domnul Șademosire de deja aici, domnul Kreutzmann, nu doamna Rühle e aici. Am uh, niște notițe din partea lui Ashley Fox pe care le voi prezenta și domnul Schwabin. Doamna Schaldemosser. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumim, doamnă Roitova, pentru această prezentare referitor la pachet. E un pachet consistent. Mi se pare însă foarte important să-l uh, abordăm cu atenție, deoarece noul cadru legislativ este foarte important pentru a ne asigura că bunurile disponibile pe piața comunitară uh, oferă siguranță și că piața funcționează bine. Eu consider că ar trebui să analizăm cele nouă directive împreună și ar trebui să aliniem conținutul deciziei la toate directivele fără a face modificări. Cred că e foarte important să nu impunem mai puțin obligații operatorilor economice decât cele prevăzute în uh, directiva 768. Ar trebui să încercăm să facem un fel de copy-paste, să copiem exact textul din 768. Să nu facem modificări așadar. Este important pentru mine ca sistemul să fie coerent și obligațiile să fie aceleași pentru toți operatorii economici. Acest lucru va facilita munca supraveghetorilor, celor care monitorizează piața. Vă mulțumesc pentru că ați abordat toate aceste aspecte uh, variate. Cred că va trebui să discutăm detaliile aferente. Poate în cazul unor câtorva directive putem să facem modificări um, specifice sectoarelor respective. Pentru mine este însă foarte important uh, să nu facem modificări în ceea ce privește operațiunile, um, obligațiile impuse operatorilor economice, în ceea ce privește trasabilitatea și așa mai departe. Ideea mea este că 768 ar trebui să fie copiată aproape identic în directive și apoi am putea prelua câteva detalii și în celelalte directive, dar putem discuta despre acest lucru. Ați adus în discuție rolul Parlamentului European în întreg acest, în acest proces. Uh, E un rol destul de minor pe care îl avem. Am uh, putea discuta despre acest subiect, ar fi o discuție utilă, însă nu cred că ar trebui să ne modifice activitatea aici, la ora actuală. Ar trebui să elaborăm în continuare acest pachet de aliniere și poate la ședința cu coordonatorii sau aici uh, să avem un schimb de opinii referitor la cum gestionăm rolul nostru când vine vorba de acest de revizuiri, pentru că s-ar putea să fie o problemă generală, nu una care vizează doar acest pachet de aliniere. Sunt convinsă că vom putea găsi soluții bune, rapide, să organizăm o întâlnire în care putem intra în detaliu în ceea ce privește aceste probleme. E un dosar destul de tehnic. Iată de ce cred că poate pentru ceilalți e destul de greu să urmărească această discuție. Sprijinim uh, o procedură accelerată și, de asemenea, păstrarea celor nouă directive într-un bloc și o copiere aproape identică a textului. Și asta deoarece am uh, cooperat foarte bine în 2007 și în 2008, am avut discuții fructuoase referitor la ce tip de obligații să le impunem operatorilor economice. Cred că Parlamentul și Comisia IMCO s-au implicat deja foarte mult și iată de ce, dintr-un punct de vedere democratic, cred că e justificat să facem acest, această copiere aproape identică. Mulțumesc, mulțumim, spune domnul președinte. Sunt de acord cu spusele dumneavoastră. Voi uh, comenta mai târziu. Cred că, având în vedere că dumneavoastră ați fost raportor pentru directivele general și în general această comisie a gestionat întreg pachetul. Cred că la un moment dat trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte și avem uh, o altă directivă privind siguranța produselor care urmează. Între timp, însă, trebuie să continuăm cu pachetul doamnei Roitova. Doamna Rulă, sunt în favoarea pachetului. Aspectul important eh, în ceea ce privește pachetul bunuri este că am dezvoltat un limbaj comun care ar trebui aplicat în toate directivele. E valabil pentru o definiție comună și cred că nu ar trebui să deviem, pentru că nu dorim să creăm eh, confuzie. Iată de ce mi se pare important să mm, rămânem la pachetul bunuri, să rămânem la limbajul folosit acolo, definițiile folosite acolo. Rol Parlamentului, da, pot înțelege, doamna Roiteva, e destul de limitat, pe de altă parte însă uh, îi dau dreptate doamnei Șaldemosa uh, când uh, vorbim de punere în aplicare a pachetului bunuri, sacină cu care ne vom confrunta în viitor, atunci Parlamentul, într-adevăr, poate juca un rol important. Însă a fost o înțelegere de la început, stabilit atunci când am uh, vorbit despre pachetul bunuri, că vom alinia directivele că le vom armoniza și aceasta este sarcina acestui raport și în, din acest punct de vedere primiți sprijinul nostru de plin. Bineînțeles, trebuie să discutăm întrebările care survin, însă trebuie să ne concentrăm asupra stabilirii unor definiții comune. Dacă pot, vorbesc în numele lui Ashley Fox, am să-i trimit și Suzane observațiile acestea. Uh, pentru a sublinia ce spuneam în urma intervenției doamnei Schaldemose. Există cerințe foarte clar stabilite pentru producători, pentru reprezentanții autorizați, importatori și așa mai departe. Un set comun de cerințe. Și rolul autorităților de supraveghere a pieței este definit foarte clar. Unul din aspectele pe care le-am abordat în mod constant este acela că supravegherea pieței trebuie realizată la un standard înalt, un standard consecvent și am analizat care este fundalul acestei propuneri, am primit studiul de impact. Această propunere vizează procedurile administrative și trebuie să respectăm acest lucru. Acest lucru, după părerea mea, nu reduce rolul Parlamentului. Este evident că avem un rol foarte important în crearea acestui cadru și în gestionarea problemelor mai ample de uh, siguranță publică, Lucruri pe care vom aborda și în directiva pentru siguranța publică. Abordăm acest subiect acum și apoi în contextul directivei privind siguranța publică uh, vom depune de asemenea un efort important. Doamna Roitova a ridicat o serie de chestiuni de detaliu care îl îngrijorau de asemenea și pe domnul Fox. Nu am să le reiau. De asemenea, când vine vorba de marcaj și ce este justificat pentru a atinge obiectivul de a asigura siguranța produselor sau gestionarea produselor nesigure, de asemenea declarația de conformitate, Există întrebarea dacă avem nevoie de un singur mandat care acopere toate actele comunitare, dacă există un producător care mm, are o activitate de producție mai multe sectoare, atunci producătorul s-ar putea să decidă cum gestionează acea activitate. Nu cred că trebuie să fim excesiv de prescriptivi aici, având în vedere, uh, veghind ca obiectivele generale să fie atinse. Voi înainta comentariile domnului Fox. Acesta așteaptă cu nerăbdare să colaboreze cu dumneavoastră. Domnule Schwab, cred că și dumneavoastră dorea să interveniți și apoi am să-i dau cuvântul domnului Melen. Și domnul Kreuzmanns. Da, v-ați transformat în raportorul din umbra, acum se pare. Doriți să luați cuvântul uh, primul? Raportorii din umbră, întotdeauna, primii, spune domnul președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am uh, primit câteva indicații din partea domnului Manders, care este raportorul din umbră, câteva comentarii. A ridicat o serie de aspecte. Acest pachet de armonizare tehnică este o bună inițiativă, având în vedere pachetul legislativ asupra care am citit din greu. Domnul Mendels consideră că acest pachet reprezintă o contribuție esențială pentru buna funcționare a pieței unice, pentru consumatori, producători și operatori economici în general. Pentru a maximiza clar- claritatea juridică, domnul Mandel sprijină um, această abordare. Libera circulație a bunurilor reprezintă una din temeliile pieței unice Cerințele legislative pentru bunuri au devenit tot mai complicate pentru operatorii economici, iar bunurile moderne au un caracter tehnic tot mai crescut. Am să fac ceva ce spunea deja doamna Moser. Avem nevoie de, acest reglement, de aceste reglementări pentru că altfel nu putem avea o supraveghere a pieței. Avem nevoie de reguli avem nevoie de organisme de supraveghere de ambele părți. Iată de ce e important să avem acest pachet. Nu am uh, să uh, mai adaug nimic, am să-i dau uh, ocazie domnului Schwab să profite de ultimele 10 minute. Da, într-adevăr, sunteți umbra raportorului din umbra astăzi. Domnul Schwab, vă mulțumesc, domnule președinte, având în vedere că am 10 minute din partea domnului Kreutzmann. Acum am să profit pe deplin de timpul alocat. Domnule președinte, înainte de toate aș dori să-i mulțumesc raportoarei noastre pentru prezentarea situației, contextului. Cred că avem aici, într-adevăr, un bun cadru legislativ. Atunci când am abordat um, pachetul bunuri, colegul de atunci, Stup, și-a adus o contribuție importantă. Cred că și atunci am uh, solicitat o abordare strategică uh, Iată de ce comentariile mele de astăzi vor vizea două puncte, ceva mai puțin importante. În primul rând, e vorba de directiva privind uh, compatibilitatea electromagnetică. E vorba de directiva 2408, unde articolul 3, perturbațiile electromagnetice, după părerea mea, uh, sunt nou definite, însă necorespunzător, Iată de ce. Uh, eu aș aprecia dacă am putea reveni la definiția anterioară. Um, nu știu dacă comisia vede niște probleme de conținut aici, poate domnul Macmillan ar putea să ne lămurească apoi. Al doilea lucru, când vine vorba de tensiunea minimă, de directiva privind uh, tensiunea minimă, doamna Șademose și doamna Rule au spus deja că trebuie să veghem la păstrarea unității acestui pachet, doar acolo, în această directivă, se cere ca prin declarația de conformitate să se prevadă um, să se atașeze și o imagine a produsului. Um, acest lucru a fost uh, criticat ca fiind greu de aplicat și eu sunt de aceeași părere. Acestea erau punctele pe care doream să le ridic. Vă mulțumesc. Doamna Răitova, da, într-adevăr a ridicat acest aspect mai devreme și cred că toată lumea e de acord în ceea ce privește uh, fotografia. Domnule Macmillan, am să vă dau cuvântul, îmi cer scuze că nu v-am uh, că nu i-am urat bun venit doamnei Safgard, care uh, coordonează activitatea Consiliului și dânsa ne va spune despre abordarea Consiliului. Jacques, uh, te rog, ai cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei Roitova pentru introducerea dumneiei și pentru toate întrebările ridicate. Trebuie să recunosc că degetele mele nu uh, au mers la fel de repede ca uh, dumneavoastră, nu au ținut pasul cu discursul dumneavoastră. Uh, Salut comentariile care au fost făcute, o serie din întrebările care au fost uh, ridicate de doamna Roitova, uh, chestiuni care au fost uh, discutate în Consiliu, aspecte care au fost aduse în discuție de uh, mulți dintre actorii implicați. Ne bucură faptul că Parlamentul sprijină pachetul și procedura de reformare. Uh, noi nu vedem acest proces ca fiind o diminuare a rolului Parlamentului, noi îl vedem ca o continuare a pachetului bunuri, e vorba de partea de punere în aplicare și dacă vom face bine această parte de, implica, de punere în aplicare, înseamnă că dumneavoastră nu vă va rămâne prea mult de făcut, deoarece înseamnă că vom face ceea ce trebuia să fi, ce ne rămânea de făcut uh, din 2008 dumneavoastră nu veți avea foarte multe de făcut pentru că v-ați făcut treaba bun, bine. Există o serie de uh, aspecte ceva, unele mai detaliate decât celelalte. În primul rând, când vine vorba de declarația unică de conformitate. Trebuie să înțelegeți că în 2008 am înaintat uh, această idee deoarece considerăm că atunci când uh, producătorul intră sub incidența mai multor directive, uh, ar trebui, în primul rând, să fie mai ușor pentru acesta să aibă o, o singură declarație de conformitate pentru a specifica că este în conformitate cu toate directivele care vizează produsul, dar, și mai important, este pentru autoritățile de supraveghere a pieței. Deoarece dacă produsul intră sub incidența a 6-7 directive decât două, atunci autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să solicite șase sau șapte declarații de conformitate. Au o imagine de ansamblu sau nu? Singurul uh, mod prin care se pot asigura că producătorul are într-adevăr o imagine de ansamblu este că introduce produsul într-o singură declarație de conformitate și atunci se poate identifica orice element care lipsește. După părerea noastră, aceasta este justificarea unei singure declarații de conformitate pot înțelege că pe termen scurt poate genera unele probleme, dar acesta este, acesta este raționamentul din spatele unei declarații unice de conformitate. Și vom sprijini această idee deocamdată. Și asta deoarece se aliniază pachetului adoptat în 2008. Problema imaginilor în alb și negru care fotografiilor în alb și negru care au fost transformate în fotografii color. Eu personal sprijin această idee a fotografiilor color. Um, lăsând la partea faptul că acum poate că e chiar mai scump să atașezi o imagine alb-negru decât uh, să atașezi una color, deoarece totul astăzi e color și ca atare trebuie să depui mai mult efort pentru a face o imagine în alb-negru. Pentru anumite produse poate într-adevăr reprezenta um, o deosebire importantă, deoarece produsul poate fi vizualizat mai bine decât în alb și negru. Dacă acesta este uh, ultimul punct asupra căruia trebuie să ne punem de acord, cred că vom ajunge în cele din urmă la o înțelegere. Problema identificării producătorului, cred că am ajuns la un acord aici. Întotdeauna am spus că există o ierarhie, că um, produsul vine pe primul loc, dacă nu poate fi stabilit produs, atunci merge pe uh, uh, ambalaj și acesta este uh, ierarhia pe care o urmărim. Nu voi încerca să răspund la toate întrebările. Problema adresei site-ului de internet, a paginii de internet, este un subiect ridicat de repetate rânduri. Eu aș fi dispus să accept această adresă a paginii de internet dacă cineva îmi poate garanta că acea pagină e cea potrivită, că e protejată de contrafacere și că uh, nu sunt redirecționat de un grup de hackeri înspre un alt site, înspre o altă pagină. În ceea ce privește ascensoarele, voi aborda acest subiect, doar ce consider că e important. În cele din urmă, majoritatea ascensoarelor instalate în clădiri sunt proiectate și realizate în afara în afara puțului, în afara clădirii și sunt asamblate și instalate în clădire. Vorbim de siguranța folosirii ascensorului. Dorim să punem la dispoziție un lift sigur. Prin urmare, cea mai, aproape cea mai importantă etapă o reprezintă instalarea ascensorului. Iată de ce am încercat să identificăm instalatorul ca fiind la fel de important ca și producătorul componentelor. Dacă producătorul componentelor nu are nicio problemă și nu face nicio greșeală, e bine, dar dacă instalatorul uh, face o greșeală, atunci nu e bine. Iată de ce Instalatorul trebuie să aibă aceleași obligații ca și producătorul. Pentru IMM-uri nu e nicio diferență. Majoritatea IMM-urilor vor instala oricum lifturi. Nu le vor proiecta, nu le vor produce, ci le vor asambla. Iată de ce nu e vorba de dimensiunea întreprinderii, ci problema este cine face ultima greșeală. Acesta este aspectul cel mai important și iată ce am încercat noi să facem. În ceea ce privește chestiunile de detaliu, ar trebui să parcurgem lista împreună cu doamna Roitova. Cred că acestea erau punctele principale pe care doream să le abordez în această dimineață. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. Ah, îmi cer scuze, încă, încă un lucru. Știu că mai era un aspect pe care doream să-l abordez și anume procesul de supraveghere al pieței. Acolo se spune că autoritățile de supraveghere a pieței trebuie să examineze toate riscurile asociate produsului. Formularea din 768 um, datează de la um, din perioada separării regulamentului de decizie și ceea ce însemna și ceea ce credem că încă înseamnă este că autoritatea de supraveghere a pieței, atunci când are o îndoială referitor la un produs, înainte de a trimite înapoi la producător pentru a lua măsuri uh, de corectare, trebuie să se asigure că nu există alte îndoieli vis-a-vis -vis de aceeași problemă pentru ca producătorul să nu trebuiască să ia o serie de măsuri de corectare și că este informat referitor la toate aceste măsuri de corectare dintr-o, dintr-o dată. Aceasta este ideea. Faptul că a fost uh, separat de regulament lasă impresia cum că ar fi ceva diferit. Însă, pentru noi este foarte clar că vorbim de autorități de, că autoritățile de supraveghere a pieței verifică că nu există că nu au prea multe probleme și apoi uh, măsurile necesare de corectare sunt comunicate uh, dintr-o singură mișcare producătorului. Mulțumim, după cum a spus doamna Roitova, rămâne multă muncă de detaliu de făcut. Thank you. Um, if you could just let us... Vă rog să păstrați liniștea și să intrați uh, cât mai silențios în sală. Cum spunea doamna Roitova, vă veți întâlni cu raportorii de număr pentru a Uh, rezolva punctele în dispută. Sigur, sunt sigur că puteți uh, rezolva acest lucru. Domnule Davis, vreți să mai spuneți ceva? Doamne Davis. Nu? Atunci sperăm să vă întâlnim cu o altă ocazie. Mulțumesc foarte mult. Acum, în ce privește calendarul, Suzana, pot să uh, menționez calendarul să vedem dacă e cel corect. Ați propus niște schimbări mai devreme, dar nu o schimbare începește data votului final. Așadar, o să ne trimiteți o traducere a raportului pe 11 aprilie. Vom examina uh, propunerea de proiect de raport pe 8 mai, pe 16 mai amendamente, deadline-ul pentru amendamente și pe 10 iulie votul. Deci cred că avem foarte mult timp și sperăm că asta va, uh, se va armoniza și cu calendarul Consiliului. Pentru că în anumit uh, moment și noi și Consiliul va trebui să ajungem la un acord, pentru că nu cred că sunt uh, diferențe de poziții foarte mari. În regulă? O să trecem acum la voturi. Avem două voturi, de fapt trei, trei voturi. Ca urmare a discuției de ieri privind uh, motocicletele și uh, vehicule cu două sau trei roți. Uh, a existat o întâlnire între raportori și raportorii din umbră și v-ați confirmat cererea de a primi un mandat. Îi dau cuvântul lui Van de Cam doar ca să confirme acest lucru. Mulțumesc, domnule Președinte, ați uh, explicat foarte bine situația. Ieri în comisie am avut prima dezbatere privind uh, evaluarea de impact și credem că asta va fi o fundație, o bază suficientă pentru a începe dialogul uh, informal. Așadar, aș vrea să cer din partea Comisiei mandat să pornesc acest dialog, pentru că împreună cu raportorii din umbră vreau să avem un final uh, de succes, dar mai ales pentru că vrem să păstrăm uh, calendarul de la regulamentul uh, anterior, pentru că sunt foarte multe similarități, sunt aceleași capitole, așadar cred că în ce privește calendarul și procedura ar trebui să le păstrăm. Da? Haideți să votăm cine este în favoarea ideii de a da un mandat, cine e împotrivă în regulă, deci e clar acceptat. Suntem mai mult de 21 de membri în sală. Așadar, aveți un mandat și așteptăm cu nerăbdare să vedem uh, progresele. Acum, să trecem raportul, la raportul domnului Kreutzmann privind uh, propunerea de regulament al Parlamentului European și Consiliului privind uh, uh, aplicarea, asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale. Uh, Există unele amendamente la care avem unele dificultăți din cauza cooperării aprofundate cu alte comisii. Ne-am uitat, am discutat unele dintre aceste amendamente și este uh, foarte clar că unele amendamente făcute de alte comisii trebuie să treacă prin această comisie fără schimbare. Aveți ceva de spus? Vreau să le spun uh, Vreau să mulțumesc tuturor uh, raportorilor din umbră pentru discuțiile constructive pe care le-am avut de două ori nu cred că vom avea o majoritate extinsă pe amendamentele de compromis, dar sper că vom avea un vot bun. Uh, mulțumesc pentru susținere și cred că putem să începem să votăm deja. Vom folosi uh, cartelele de vot dacă e necesar. Ca de obicei, uh, domnul Joab, doamna Ghefar, vă rog să-mi faceți semn dacă vreți vot electronic la, pe anumite chestiuni. Uh, amendamentul 1110. Cine este pentru? Respins. 15D, amendament Kreuzmann, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 113, pentru, împotrivă, se respinge. 112, votul este deschis la 112. Votul este închis. În mod clar respins. INTA 8 se consideră adoptat conform uh, uh, regulii 50 și pe această bază celelalte amendamente sunt caduce de la 111 până la 118 și trecem la amendamentul 119, Engstrom. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 120 pentru, împotrivă, se respinge. 121 pentru, împotrivă, se adoptă. 122, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 123, da, 24 și 10 împotrivă, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 125 a fost retras. Iuri 10 este considerat adoptat conform regulament, regulii 50. Acum, 131, 127, 130, 132 sunt toate caduce. 126, 129, 128 și 133 au fost retrase. 135 este de asemenea caduc. Și trecem la 103, 141 Engstrom. Așadar, 141 amendamentul Engstrom, votul este deschis. Votul este închis, se respinge. Deci trecem la 140. Votul este deschis la 140. Votul este închis. Se aprobă. Deci 139 și jurii 12 sunt caduce. 144, doamna McClarkin, cine este pentru, împotrivă, se respinge. 142 Salvini. Cred că avem nevoie de un vot electronic aici. Deci votăm electronic 142, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 143. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Clar? INTA 9 este compatibil cu 143. INTA 9 îl supun la vot. Votul este deschis la INTA 9. Votul este închis. Se respinge. 145 Nu știu dacă e admisibil sau nu. Nu, este inadmisibil, pentru că e deja acoperit de alte amendamente. 146. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 147. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă? 149-150 sunt identice. Votul este deschis. Votul este închis. Este caduc cu 19 pentru 19. Este uh, respins cu 19 pentru 19 împotrivă. Cred că puteți vota mai repede atunci când votăm electronic, pentru că unii ați rămas în urmă. Acum, suntem la 151. Votul este deschis la amendamentul 151. Votul este închis. Respins. 16. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 17. Cine pentru, împotrivă, de asemenea aprobat. Amendamentul de compromis 1. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Deci trecem acum la amendamentul 153. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 154 nu este admisibil. 155-156 sunt retrase. Deci trecem la 161, amendamentul 161, votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 162. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. 163. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. 164 nu este admisibil. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se aprobă. 165 și 166. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Inta 10. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Amendamentul 20. Kreutzmann pentru împotrivă se aprobă. INTA 11. Votul este deschis, vot electronic. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 21 Kreutzmann. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendament oral la amendamentul 167. 167. Mă scuzați, sper că îl acceptați. Cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă. Clar adoptat. Deci 167 este caduc. 169. Vot electronic. 169. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 168 este caduc. 170. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Jurii 13. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Jurii 14, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 171 al doamnei Galo, votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 172, McClarkin, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 173 și INTA 12. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. 175 angstrom. Cine este pentru împotrivă? Respins. 176 angstrom. Votul este deschis. Votul este închis, se respinge. 177 Engstrom, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 178 Salvini, pentru, împotrivă, se aprobă. 179 Salvini, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Amendamentul 22 Kreuzmann, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul 180, cine este pentru? Cred că votăm electronic la 180. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă. 182. Votul este deschis la 182. Votul este închis și de asemenea se aprobă. 23. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 183 este caduc. Jurii 15 e compatibil. Așadar, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul de compromis 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se aprobă. Așadar, acum mergem direct la amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotrivă? Aprobat. Amendamentul 191. Votul este deschis la 191. Votul este închis. Se respinge. N-aveam nevoie de asistența doamnei Tun. 192. Kreutzmann. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul 25 este caduc. 26 acum. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Jurii 17. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Acum. 194. Amendamentul 194. Votul este deschis. Votul este închis. Se aprobă cu 21 de voturi la 15. Jurii 18 este compatibil, așadar cine pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul 27D, 195D, 196D și 19D. Votăm toate aceste amendamente așadar. Votul este închis. Se aprobă. 197, 198 sunt caduce, 199. 199, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 200, 200, votul este deschis la 200. Votul este închis. Se respinge. 201, cine este pentru? împotrivă, se aprobă 202. Votul este deschis la 202. Închis. Se aprobă 203 și jurii 20. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Articolul 18, 205 și jurii 21. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 204 este compatibil. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă de asemenea. 206 și 207 sunt caduce, pentru că sunt acoperite de articolul 51. A, ba nu. Trebuie să votăm pe 207, primul subparagraf al amendamentului doamnei Prendegast se va bucura doamna Prendegas. Cine pentru, împotrivă, se aprobă. Acum, amendamentul 208 Kreutzmann. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 28 e retras. 29. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 30 pentru, împotrivă, se aprobă. 209 este caduc. 210. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 31 este retras, 211, head, cine este pentru împotrivă, se aprobă, 212 pentru împotrivă, de asemenea se aprobă. Inta 14 este adoptat conform regulii 50. Amendamentul 32, Kreutzmann, cine este pentru împotrivă, se aprobă. 33, Kreutzmann, pentru împotrivă, se aprobă. 34, pentru împotrivă, se aprobă. 213 Salvini pentru împotrivă se aprobă. 214 și 215 sunt caduce. 216 Salvini cine este pentru împotrivă se aprobă. 217 e caduc. 35 cine este pentru împotrivă se aprobă. 218 și 22 sunt caduce. 36 Kreuzmann, cine este pentru împotrivă, se aprobă. 37 Kreuzmann, cine este pentru împotrivă, se aprobă. 38 Kreuzmann, pentru împotrivă, se aprobă. 219 Ekstrom, amendament la articolul 21, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 220 Engstrom, pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 39, Kreutzmann, cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Amendamentul 221 al domnului Salvini, votul este deschis la 221. Votul este închis. Se aprobă. Amendamentul 40 Kreutzmann pentru, împotrivă, se aprobă. 41. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 42 și 222 se consideră adoptate. Trecem acum la amendamentul 223 Salvini. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. Deci 224 e caduc. 225 Salvini pentru, împotrivă, se aprobă. 226 caduc, 227 și jurii 23 acum, cine este pentru împotrivă se aprobă, 228 și jurii 24 pentru împotrivă se aprobă, 229 Salvini pentru, împotrivă, se aprobă, 230 caduc, 231 e retras, acum amendamentul 43, cine este pentru, împotrivă, cine este pentru, să vedem e mai ușor dacă votăm electronic. Deci, amendamentul 43, deschidem votul. Votul este închis. Asta se, a, este aprobat. 233 este așadar caduc. 232 îl votăm acum. Votăm 232. Votul este închis. Se respinge. 234 este retras. Amendamentul 44, Kreuzmann. Cine este pentru, împotrivă, se aprobă. 235 și jurii 25. Votul este deschis la aceste două amendamente. Votul este închis. Se adoptă. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. Votul este deschis. Acest amendament de compromis, numărul 4, se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis. Nu mă iertați, spune președintele, s-a retras. 46 votăm. Cine este pentru? 46. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 2, 3, 9, juriul 27 devin caduce. Amendamentul 47. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 48. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. 2, 40 devine caduc. 49. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul de compromis numărul 6. Votul este deschis la amendamentul de compromis numărul 6. Votul este închis. Se adoptă. Trecem la amendamentele 51, 2, 4, 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 2, 43. Votul este deschis la 2, 4, 3. Votul este închis. Se respinge. 244. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 245. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 246 se retrage. 247. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 53. Votul este deschis la amendamentul 53. Votul este închis. Se adoptă. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 55. Cine este pentru? Vom deschide votul la 55. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. Se adoptă, mă iertați, spune domnul președinte. Deci 55 este adoptat. 248 devine caduc. 28 se consideră adoptat conform regulii 50. 259 devine caduc. 250 uh, este retras. 251 56 se adoptă, 57 pentru, împotrivă se adoptă, 29 juri, 29 pentru, împotrivă se adoptă. 2, 52 comandamentul oral din partea raportorului pentru, împotrivă se adoptă. 2.52 devine caduc, juri 30 devine caduc, 2.53 comandamentul oral, cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 254. Votul este deschis la 254. Votul este închis. Se adoptă. 255 cu amendamentul oral. Votul este deschis la 255 cu amendamentul oral. Votul este închis. Se adoptă. 255 devine caduc. 258. Hanslich pentru. Împotrivă. Este respins. 58 din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 259. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 59 devine caduc. 2,57 și 2,56 la fel. Amendamentul 60. Votăm amendamentul 60. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la considerente. Cu bucurie. Considerentul 2, amendamentul 62. Pentru? Împotrivă? Este respins. 61, jurii 1. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Inta 1. Pentru? Încă o dată, cine este pentru INTA 1? Împotrivă? Se adoptă în mod clar amendamentul 63. Pentru. Împotrivă? Se adoptă. 64. Compatibil. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 67 pentru. Vom deschide votul electronic. La 67. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 66. Cine este pentru? Împotrivă? Este respins. 65. Cine este pentru? Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 1 devine caduc. Trecem la amendamentul 7 de compromis pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la amendamentul 3 Cine este pentru? Amendamentul 3. Votul este deschis la amendamentul 3. Votul este închis. Se adoptă. 72. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 4. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 73. Votul este deschis. Amendamentul 73. Mă iertați, nu trebuie să votăm electronic. Anulăm. Deci cine este pentru 73? Împotrivă? Este respins, în mod clar. 74. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 76. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 75. Cine este pentru? Vom deschide votul la 75. Votul este închis. Se adoptă. Jurii 3 devine caduc. Compromisul 8 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Trecem la amendamentul 5, direct. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 79 și INTA 2 devin caduce. Amendamentul 78 și jurii 4. La fel, amendamentul 6, Kreuzmann. pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 9, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Considerentul 14. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, se adoptă. Jurii 8. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 13. Compromis pentru, se adoptă. Trecem la amendamentul 101. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Inta 5, 6, 7 adoptate. Compromisul 14. Cine este pentru? Deschidem votul pentru verificare. Compromisul 14. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins acest amendament de compromis. Trecem la părțile componente. Amendamentul 13. Votul este deschis. Votul este închis. Este respins. 106. Amendamentul 106. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 104. Doamna Galo. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. 20 la 18. Jurii 9 devine caduc. 105 a fost retras, amendamentul 14 Croisman pentru, împotrivă, se adoptă. 107 devine caduc, 108 pentru, împotrivă, se adoptă. Și 109 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem acum la votul final. Deschidem votul electronic. Votul este închis. Se adoptă 36 de voturi pentru, 3 împotrivă și o abținere. Felicitări, domnule Kreuzmann. Mulțumim foarte mult, domnule Croițman, pentru ultima dumneavoastră sarcină ca raportor în cadrul comisiei noastre. Vă dorim numai bine la Comisia pentru Industrie. Vă mulțumeam pentru eforturile depuse în uh, cadrul uh, comisiei noastre și pentru raportul uh, de care v-ați ocupat, ultimul dumneavoastră raport. Da, cred că am ajuns la o soluție foarte bună. Mulțumesc tuturor. Acum trebuie să uh, încep negocierile cu Consiliul. Uh, sunt convins că președinția daneză poate face presiune asupra câtorva state membre și uh, sperăm să putem termina această discuție pe perioada președinției daneze. Am luat astăzi o decizie foarte bună. Am ajutat atât proprietarii cât și vămile să Um, reducă povara administrativă. Mulțumesc pentru, pentru ajutor. Trebuie să le mulțumim și celorlalte comisii care au uh, cooperat cu dumneavoastră. Acest aranjament a funcționat foarte bine, după cum am văzut. Trecem acum la votul um, privind bugetul. Îi voi da cuvântul domnului Bușoi, raportorul nostru pentru a ne prezenta câteva chestiuni. Foarte pe scurt, domnule președinte, dorem să mulțumesc raportorilor din umbră și colegilor care au depus amendamente și de asemenea doresc să mulțumesc și Comisiei Europene pentru susținere și Secretariatului IMCO și uh, personalului pentru ajutor. Haideți să trecem la vot pentru că deja este târziu. Amendamentul 1. Votul este deschis. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Amendamentul 3. Votul este deschis la amendamentul 3. Votul este închis. Este respins. Amendamentul 4. Pentru? Împotrivă? Se adoptă. Compromisul de la paragraful 3. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 11 direct. Pentru, împotrivă, este respins. Amendamentul 9 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. Amendamentul 10 devine caduc. 12 devine și el caduc. Amendamentul 13, doamna în Galpel și cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, se adoptă. 19 este retras, amendamentul 20 pentru, împotrivă, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la votul final. Prin apel nominal, vot electronic, votul este deschis. Votul este închis se adoptă. 37 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. Mulțumim foarte mult, domnule Bușoi. Uh, așteptăm să vedem cum apărează acest raport în fața Comisiei pentru Bugete. Doamna Roitova are cuvântul. Já jsem hlasovala pro, ale prostě mi to tady nepřestalo fungovat. Eu am votat pentru, dar uh, mașina mea nu a mai funcționat, aparatul nu a mai funcționat. Deci vă rog să notați că eu am votat pentru raportul domnului Bușoi. Mulțumesc. Desigur, vom adăuga un vot la uh, totalul voturilor pentru. Mulțumesc pentru participarea la vot, le mulțumim raportorilor. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, următorul schimb de opinii în legătură cu două dosare, probabil cele mai importante din această perioadă. Vă rog să-i rog pe cei care părăsesc sala să o facă în liniște pentru că trebuie să ne ocupăm de subiectul achizițiilor publice și avem mult de lucru. Doresc să-i mulțumesc uh, domnului Tarabela și de domnului Juveam pentru eforturile depuse la pregătirea acestor documente de lucru, pentru uh, uh, discuții. Nu sunt disponibile în toate limbile de lucru, dar ne-am grăbit pe cât a fost posibil, pentru că discursurile, pentru că aceste documente chiar ajută la discuții. Am uh, discutat foarte mult despre mai uh, multe aranjamente de lucru uh, care să ne ajute să ne ținem de calendar. Ministrii europeni au, statelor europene au fost de acord cu noi. Subliniez că aceasta este o sarcină care ne revine tuturor. Vă rog încă o dată, dacă doriți să purtați discuții, să faceți acest lucru în afara sălii. Îl voi ruga pe raportorul nostru pentru um, achizițiile publice, domnul Tarabella, să-și prezintă documentul de lucru și apoi uh, vom uh, discuta și cu raportorii din umbră. După aceea vom discuta și uh, despre alte subiecte. Domnule Tarabella, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, eu uh, am avut ca scop uh, să realizez un echilibru între uh, proceduri uh, eficiente și uh, reguli simple. Toate acestea, bineînțeles, uh, implicând uh, IMM-urile, permițându-le uh, accesul pe piața publică electronică. Și acest lucru nu este foarte ușor. Piețele publice reprezintă, de fapt, așa cum a spus și comisarul Barnier, uh, reprezintă 19% din PIB-ul european și în contextul, contextul crizei prin care trecem, trebuie să facem uh, tot posibil pentru a exploata la maxim potențialul pieței publice, pentru a dezvolta creșterea, ocuparea uh, locurilor de muncă, Uh, incluziunea socială și a relansa investițiile. Salut propunerea Comisiei Europene, o propunere pe care o găsesc foarte interesantă, reprezintă o foarte bună bază de reflexie pe care sper că o vom îmbunătăți împreună pentru a ajunge cel mai bun, la cel mai bun rezultat posibil. Metoda de lucru pe care eu am uh, propus-o raportorului din umbră la o reuniune precedentă pentru că e vorba de două direcții aici, de fapt, um, și avem mult de uh, lucru. Deci, ceea ce am propus eu pentru ușurarea discuțiilor a fost să recurgem la metoda inițiată la Consiliul de Președinția daneză, și anume, deci să luăm trei teme eu m-aș gândi la 1, 2, 5 și 4 aceste grupuri um, de idei. Primul punct, 1, este um, um, referitor la proceduri care trebuie să fie mai uh, simple, să încurajeze uh, parteneriatul pentru inovare și dialogul competitiv. Nu aș vrea ca această flexibilizare să aducă după sine opacitate și să creeze uh, nesiguranță juridică mai mare. Deci trebuie să ne asigurăm că uh, lucrurile sunt uh, mai întâi de toate transparente. De asemenea, aș dori ca toate procedurile să fie supuse acelorași criterii, deci oferta economică cea mai avantajoasă. Am eliminat Eh, referirea la prețul cel mai mic, dar oferta economică eh, cea mai avantajoasă include ideea prețului fără să pierdă din vedere calitatea și alte chestiuni importante. Apoi utilizarea strategică a eh, piețelor publice. Criteriul ofertei are primordialitate aici, trebuie să ținem cont de acesta în de chestiunile care aduc o plus valoare ofertei. o um, uh, întreprindere care își, care își plătește uh, lucrătorii la negru are, bineînțeles, mai puțină credibilitate decât o companie în legalitate. De asemenea, vreau să avem uh, proceduri care să elimine subcontractarea în cascadă uh, Uh, pentru că acest lucru poate avea consecințe uh, dăunătoare asupra eficacității piețelor publice. Deci, întreprinderile responsabile de piața publică trebuie să uh, fie trase la răspundere și responsabile. În ceea ce privește eliminarea uh, distinției între serviciile A și B, eu vreau să văd ce gândesc colegii în legătură cu această privință. Eu nu uh, sunt în măsură să iau o decizie, sunt pentru crearea unei proceduri specifice care să fie uh, uh, clară pentru serviciile sociale, dar uh, nu știu dacă ea trebuie să privească și uh, serviciul juridică. Clusterul 3 uh, se referă la uh, documente. Cred că trebuie să salutăm propunerea Comisiei în acest sens, în dorința de a elimina, de a reduce uh, Uh, sarcina birocratică și administrativă. În legătură cu anexa 18, transporturile europene, trebuie să um, uh, asigurăm uh, respectarea criteriilor sociale și de mediu. Clusterul 4, grupul 4, este la fel de important. E vorba de piețele publice electronice și aici demersul um, Comisiei merge în sensul bun, însă ridică multe semne de întrebări. De întrebare pentru că am vorbit cu vreo 40 de părți interesate de acest dosar și se pare că acest punct apare are mereu pe ordinea de zi îngrijorarea în legătură cu procedurile electronice, eu vreau să adresez câteva um, întrebări precise Comisiei în legătură cu acest subiect. De exemplu, cum intenționează să asigure protecția datelor pe, pe piața publică electronică? și de asemenea investițiile uh, pe care uh, sunt, uh, care sunt impuse IMM-urilor în special pentru implementarea acestor propuneri ale directivei, dacă nu cumva costurile sunt prea mari dacă nu cumva această idee nu e așa cruzată cum pare și dacă nu cumva um, sufocă IMM-urile. Și problema termenelor uh, este importantă. Trebuie să um, ne asigurăm că acest lucru ajută IMM-urile. Uh, clusterul 5 uh, e legat de uh, accesul IMM-urilor, unul dintre obiectivele cel mai importante ale acestei noi directive, și anume facilitarea accesului la piața publică a IMM-urilor. Eu sunt pentru, această, um, pentru acest demers, dar trebuie să ne asigurăm că nu creștem sarcina administrativă. Eu cred că um, e important principiul apply or explain apply or explain, poate, cred că este o idee bună, pentru că favorizează regruparea ofertelor, gruparea ofertelor. Grupul 6 uh, e legat de cumularea uh, cererii, nu am nimic de modificat la propunerea comisiei. Grupul 7 uh, implică noile cerințe procedurale. E vorba de termenele acordate întreprinderilor pentru a face, uh, pentru a-și transmite oferturile, uh, clusterul 8, uh, procedurile corecte, simplificarea procedurii nu trebuie să ducă la creșterea numărului de comportamente ilegale sau de conflicte de interese, nu trebuie să încurajăm crearea de, crearea de atitudini corupte. Uh, Clusterul 9 este referitor la guvernanță. Propunerea Comisiei prevede obligația statelor membre de a crea autorități naționale de control. Aceste uh, propuneri uh, au generat anumite îngrijorări din partea statelor membre, pentru că nu vrem să reinventăm roata. Anumite state membre au deja autorități de control care uh, trebuie doar să, reia, um, să primească sarcini noi. Nu are rost să creeze uh, Uh, structuri noi care să nu facă decât să îngreuneze mecanismul. Clusterul 10, definiția și sfera de aplicare. Comisia a încercat aici să aplice jurisprudența Curții Europene de Justiție în legătură cu uh, cooperarea publică. Publică am identificat câteva uh, probleme pentru că este o definiție prea restrictivă, prea limitată, prea, prea rigidă a cooperării public, pub, sector public, sector public. În legătură cu pragurile aș vrea să aud opinia colegilor, pentru că a priori nu am de gând să modific aceste praguri, deci sunt de acord cu propunerea comisiei în acest sens. Cam atâta în uh, linii mari, domnule președinte. Am vrut uh, să vă dau, vreau să vă dau și câteva uh, idei uh, de reflexie, câteva piste. Uh, așa cum am spus raportorilor din număr, vreau să spun și dumneavoastră că eu doresc să cooperez cu toate grupurile politice, cu toți raportorii din umbră. Singurul lucru care este în pericol, în opinia mea, este procedura uh, pentru care a optat Parlamentul. Noi am uh, optat uh, pentru un termen pe care îl cunoașteți. O să avem uh, vot în IMCO în octombrie. Mai sunt și alte 10 uh, comisii care vor emite un aviz în legătură cu acest lucru. Nu toate vor fi, o vor face, dar presupun că 7, 8 sau 9 tot o vor face, tot vor avea un aviz. Deci vă dați seama că va fi, vor fi foarte multe amendamente de procesat și acest lucru nu va face decât să limiteze și mai mult libertatea parlamentarilor, adică a noastră, dragi colegi, Ehm, dar dacă putem uh, să depunem amendamentele pe grupuri politice, ar fi grozav și ar fi grozav ca acestea să nu fie într-un număr uh, covârșitor. Pentru că uh, nu facem decât să îngreunăm procedura. Și misiunea noastră în acest dosar foarte important este să transmitem un mesaj cât mai clar, un discurs clar deci trebuie să lucrăm cu toții mână-mână uh, pentru a simplifica lucrurile și pentru a atinge obiectivul nostru de a acorda piațelor unice rolul cuvenit în relansarea economică. Deci un mesaj uh, neclar uh, ar avea consecințe negative și repet, eu vreau să ne bucurăm toți de libertatea de a depune amendamente, dar să o facem în mod organizat. Mulțumesc. Well, thank you very much indeed for setting out those points very clearly, and I think that's... Vă mulțumesc că ați prezentat toate aceste aspecte foarte clar. Cred că este extrem de util atunci când discutăm despre procedurile ulterioare. Acum vom asculta părerea raportelor din umbră. Mă bucur uh, să-l salut pe Klaus Fitner. Astăzi am terminat cu voturile ceva mai repede. E un dosar atât de important încât am dorit să câștig cele 10 minute pe care le avem în plus. Ați văzut însă documentul de lucru, cred că veți uh, prinde din urmă discuția. Vom auzi acum uh, părerea raportorilor din umbră și toți cei care doresc să intervină. Poate va trebui să procedăm, să ne mișcăm un pic mai repede, pentru că trebuie să um, abordăm și subiectul concesiunilor. Însă, dați-mi voie să vedem, avem pe domnul Mengel, pe domnul Engel, domnul Hatzimakakis, doamna Rulă, Nu știu dacă îmi revine mie acum uh, să intervin. Domnul Sabine a plecat, domnul Ioni aici. Să luăm raportorii din umbră înainte. Mai sunt alte cinci persoane care doresc să intervină. Rog raportorii din umbră să fie succinți, pentru că am dorit să auzim și părerea celorlalți colegi. Domnul Engel, înainte de toate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să fiu cât se poate de succint. Am să încep prin a-mi exprima părerea referitor la metodele de lucru alese de raportor. Noi, în calitate de grup politic, suntem de acord cu abordarea referitor la entitățile procedurale, abordare luată în considerare și de Consiliu. Sunt de, sunt de asemenea de acord cu alegerea clusterelor prioritare a raportorului. Sunt pe deplin de acord că respectivele clustere prioritare sunt cele care vor putea să aducă plus valoare în situația legislativă actuală din acest domeniu și ar trebui să ne concentrăm asupra acestui aspect. Acest lucru nu înseamnă încă, însă că am uh, sărit hopul în ceea ce privește uh, certitudinea juridică, clarificările juridice și așa mai departe. Acest text urmărește bine să se îndeplinească aceste obiective, se poate însă că detaliile acestea nu respectă pe deplin cele necesare pentru a atinge acest obiectiv. Trebuie să ne asigurăm că nu complicăm uh, lucrurile uh, pe care ar trebui să le simplificăm în același timp. Acest lucru e valabil îndeoseb pentru companiile de mici dimensiuni. Există câteva observații pe care aș dori să le fac chiar la început, pentru că ar putea să anțez un pic poziția. Există problema pragului în combinație cu inovația și cu celelalte aspecte. Se pare că în unele state membre există practica de a permite o facilitare a achizițiilor publice pentru uh, chiriașii de mai mici dimensiuni, lucru care nu este prevăzut în actuala propunere de directivă. Cred însă că ar merita efortul de a analiza exemplele existente în legislația în sine pentru a vedea dacă are sau nu logică. Văd că mm, cineva din Danemarca uh, mă privește un pic cu subînțeles și, într-adevăr, colegii mei danezi mi-au tras atenția ieri asupra acestui aspect. Nu vorba doar de Danemarca, ci și de alte state membre. Ar putea fi logic pur și simplu să creăm un regim adițional în care facilităm nu uh, în extremis, ci într-o mare măsură, lucru care ne-ar permite să creștem un pic pragul pentru ca sub acest prag am licita uh, într-o manieră care ar încerca să fie în favoarea micilor întreprinderi inovato- inovatoare. Elaborăm uh, propuneri în acest sens la ora actuală un lucru asupra căruia mi s-a atras atenția și uh, consider că trebuie să fim foarte clar de la început că nu reprezintă o opțiune și anume plățile directe către subcontractori. Nu consider că acest lucru ar trebui să fie permis. Chiar dacă am luat în considerare această posibilitate, am considerat subcontractorii ca fiind pur și simplu un agent pentru toate celelalte persoane care intervin în proces. Acest lucru nu ne-ar mai permite să controlăm procesul din punct de vedere legal. Într-adevăr, apreciez îngrijorările care au uh, dus la crearea acestei propuneri, însă îngrijorările juridice sunt mult mai mari din punctul meu de vedere. Și aici uh, ajung la ultimul uh, punct pe care doream să-l, ridic, să-l ridic, deoarece cred că ne vom confrunta cu semnificative probleme juridice și anume extinderea condițiilor de sustenabilitate și de mediu subcontractorilor. Știu că am uh, făcut propuneri similare în raporturile anterioare, dar am spus că ar trebui să contemplăm acest lucru într-un mod uh, care poate fi împăcat cu celelalte obiective. Dacă extindem responsabilitatea contractuală absolută către subcontractori, denaturăm contractele și creăm un regim de, un regim de responsabilitate care în cele din urmă va genera un uh, număr uh, considerabil de uh, cazuri judiciare, din păcate, pe care nu le vom putea controla. Cam atât deocamdată, cred că vom avea timp pe parcurs să revenim la alte aspecte. Mulțumim, spune domnul președinte, vă mulțumesc că v-ați concentrat asupra aspectelor esențiale. Domnul Hatsimakakis, vă mulțumesc, domnule președinte, în primul rând mă alătur uh, spuselor colegului meu, Frank Engel. Uh, salutăm această propunere de directivă avem nevoie de o simplificare a regulilor, avem nevoie de o modernizare, avem nevoie de eficiență. E vorba în cele din urmă de o cincime din PIB, e 18% un volum uh, considerabil ca și controlor bugetar al acestei camere știu că în multe state uh, membre e vorba de uh, regimul fiscal, Mă refer aici la Spania, de exemplu. Achizițiile publice nu funcționează întotdeauna așa cum ți-ai dori în calitate de controlor bugetar și acest lucru ține de regulamentul bugetar. Iată de ce. Cred că aici ar trebui să avem un regulament bugetar foarte clar. Aș dori să-i mulțumesc domnului Tarabella pentru documentul de lucru foarte clar, care a elaborat foarte clar în clustere punctele de interes și aș dori să abordez direct clusterul 2, împărtășesc părerea domnului Frank Engel în ceea ce privește subcontractele. Ar putea exista aici probleme și împreună cu plățile directe reprezintă o problemă importantă, așa cum a formulat domnul Frank, Frank Engel. El nu vede exact această problemă, dar uh, am putea discuta acest, această problemă Uh, să ajungem la opinie aici în comisie și să mergem pe aceeași direcție, eu aș uh, promova o modificare radicală în ceea ce privește subcontractarea, um, un lucru care ar putea fi foarte greu de scos în evidență și anume criteriile sociale. Domnul Tarabela pune accent asupra acestor aspecte. Trebuie să fim atenți că nu intervenim prea mult în libertatea contractuală ar putea să fie foarte greu și pentru un alt obiectiv pe care îl avem, și anume IMM-urile și sprijinirea acestora. Plățile directe se găsesc în clusterul 5. Întreaga partajare în două loturi ar trebui să ar putea să um, pună probleme. Am putea, de exemplu, să um, împărțim pragurile trebuie să fim atenți că nu contrazicem alte obiective fixate în alte domenii. Aș dori să apărtez acum clusterul 10, e vorba de definiții și așa numitul domeniu de aplicare. Trebuie să veghem că nu intrăm în conflict cu Comisia INTE, și anume că nu ne arogăm niște competențe pe care nu le avem, și anume reciprocitatea în acordurile libere. Știu că Comisia pune un uh, accent considerabil asupra acestui aspect, dar această propunere ar putea să ducă și la izolarea pieței europene. Trebuie să fim atenți aici. Dincolo de toate acestea, anumite definiții trebuie precizate mai de aproape ce anume înseamnă un conflict de interese. Trebuie să precizăm foarte clar ce înseamnă uh, uh, acele uh, legături privilegiate. Ce înseamnă adecvat, uh, proprietă, îndeplinirea adecvată a criteriilor sociale? Nu reiese foarte clar. Și anume, trebuie să ne facem, uh, trebuie să, ne, să analizăm mai de aproape și echilibru. Ce înseamnă uh, criteriul preț minim e mai important decât criteriul avantaj economic? Eu personal cred că nu. Cred că trebuie să găsim o abordare uh, când vine vorba de prețul minim. Și ultimul aspect, domnule președinte, avem nevoie de acest organism unic, independent, care supraveghează totul. Acest lucru ar putea genera birocrație adițională. Vă mulțumesc! Doamna Rulă. Vă mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru structura foarte clară. Cred că putem lucra foarte bine pe baza acestui document și voi face tot efortul posibil. Uh, pentru mine, ca reprezentant al unui grup politic de mici dimensiuni, va fi cu siguranță grupurile politice mari, însă vom încerca să ne asigurăm de coordonarea cu celelalte grupuri și în cadrul grupului nostru pentru a nu înainta prea multe amendamente necoordonate, pentru a nu pierde coerența documentului voi vegea la acest lucru. Am câteva probleme când vine vorba de accentul pus asupra unor puncte. Antevorbitorii mei au subliniat alte puncte. Eu aș uh, începe cu clusterul 10, domeniul de aplicare. Cred că acest subiect e unul foarte important, de unde derivă alte norme importante și aș regreta dacă acest lucru nu ar fi pus în centrul discuției. Când vine vorba de cooperare, trebuie să definim mai îndeaproape în cadrul articolului 1 și aici domeniul de aplicare trebuie clarificat despre ce anume e vorba. Un alt aspect important care trebuie discutat, uh, dumneavoastră spuneți că există o participare limitată în participațiile publice. Aici aș dori să subliniez că Curtea de Justiție Europeană a pronunțat o serie de sentințe în această direcție și aici am introduce niște lucruri care ar genera incertitudine juridică și ar crea niște procese alternative, deoarece când vine vorba de participarea privată, e foarte greu când vine vorba de limitarea parteneriatelor public-privat. Trebuie să stabilim lucrurile foarte clare aici. Participarea privată și participarea, participarea publică are, bineînțeles, o um, anumite avantaje față de participarea privată. Mi se pare important să, că abordați subiectul uh, participărilor cooperative. Aici există probleme decât uh, în există probleme, cred că trebuie să găsim o soluție care nu a fost, uh, care nu reiese foarte clar din propunerea comisiei. Aș dori să abordez și clusterul 9 și eu am probleme cu aceste autorități pe care, cu această autoritate pe care o văd ca o autoritate de reglementare. Mă întreb de ce avem nevoie de autoritate de reglementare pe o poziție centrală. Mă întreb aici dacă există principiul proporționalității și care este competența Uniunii Europene dacă dreptul de autoadministrare al uh, autorităților regionale și asociațiilor regionale trebuie respectat. Există deja structuri în acest sens și atunci mă întreb ce ar trebui să facă de fapt o autoritate de reglementare. Uh, Iată de ce nu văd uh, necesitatea introducerii acestei autorități de reglementare. În continuare, la clusterul 2 uh, apare întrebarea de ce nu ați făcut trimitere la obiectul contractului în acest domeniu, lucru care mi se pare esențial. Dacă abordăm domeniul uh, contractelor uh, publice sustenabile, ar trebui, bineînțeles, să fim atenți, deoarece ar putea apărea cazuri de corupție. Și nu trebuie să uităm uh, întrebarea serviciilor, există, ați vorbit despre serviciile sociale, dar există, de exemplu, și alte servicii importante, serviciile de sănătate. Um, această chestiune este un pic diluată și ia în considerare doar câteva servicii Aș dori să abordez uh, clusterul 4, e-achiziții, achiziții electronice. Uh, sper că în timp de 4 ani să se rezolvă problema. În 2010, Comisia a stabilit obiectivul de 15% prin AE achiziții deocamdată avem 5%. Nu pot închipui că în 2 ani vom ajunge într-o situație în care uh, vom introduce în toată Europa obligația de achiziții publice electronice de 15%. Cred că Comisia ar trebui să ofere un sprijin crescut și când vine vorba de uh, crearea unor structuri relevante și avem nevoie de compatibilitatea platformelor uh, corespunzătoare. Acestea erau uh, comentariile mele. Aștept cu nerăbdare o bună cooperare în viitor. Vă mulțumesc! Da, voi da cuvântul acum domnului Cozusnic. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Rozdělili Mulțumesc în grupul nostru foarte... Senior e logické, kdo v tomto případě je. Am împărțit uh, sarcinile pentru că suntem în situația de a avea un membru senior și un membru junior, să spunem așa. Cred că e destul de clar cine este membru senior. În primul rând aș vrea să susțin uh, raportul în ce privește metoda, pentru că mi se pare că achizițiile publice, într-adevăr, uh, se leagă de activități de cluster în Uniunea Europeană și salut uh, propunerea președinției daneze de a împărți, de a subdiviza raportul în 10 puncte individuale și vom fi capabili astfel să lucrăm pe punctele individuale. Sunt de acord cu majoritatea uh, colegilor de aici, uh, doar vreau să vă spun că avem nevoie acum de flexibilitate mai înainte de toate. Așadar, vă invit să uh, lucrăm în această direcție, să ne asigurăm că această propunere nu creează prea multă birocrație, prea multă reglementare. Sper că vom putea fi flexibili. Vă mulțumesc. Președinte, mulțumesc. Aș vrea să adaug și eu ceva la un nivel mai larg. Cred că trebuie să fim extrem de atenți ca problemele legate de utilizarea strategică a uh, achizițiilor publice să nu fie folosite prea mult sau să nu fie folosite în sensul de a distruge uh, certitudinea juridică sau existența unor condiții clare pentru uh, așa numitele licitații avantajoase economice. Și trebuie să avem grijă să nu folosim achizițiile publice ca o alternativă sau duplicarea acțiunilor pe care autoritățile publice ar trebui să le îndeplinească pe teren și cred că uh, lucrurile despre care a vorbit domnul Tarabella sunt într-adevăr niște probleme din punct de vedere operațional în ce privește, uh, de exemplu, uh, angajarea neoficială, să spunem așa, pe piața construcțiilor și autoritățile publice din statele membre respective trebuie să rezolve această problemă. Nu cred că este treaba noastră prin această directivă să rezolvăm probleme pe care trebuie să le rezolve autoritățile publice din statele membre. Și cred că ideile sale merg în această direcție. Deci trebuie să fim foarte selectivi, în același timp asigurându-ne uh, de uh, de îndeplinirea nevoilor noastre și de asemenea nu o să vă uimească uh, referința mea la instrumentul nou și anume uh, achizițiile publice inovative uh, contribuția mea împreună cu Edvard uh, va fi să ne asigurăm că acest instrument uh, este îmbunătățit în continuare, pentru că conceptul este bun, dar cred că mai are nevoie de unele îmbunătățiri ca să devină funcțional. funcțional mă scuzați. Acum, domnul De Jong este ultimul vorbitor dintre raportorii din umbră și apoi voi face o propunere uh, pentru vorbitorii uh, următori, pentru că nu vreau să iau din timpul domnului Juvan, dar mai întâi domnul De Jong. Mulțumesc. Mulțumesc domnului Tarabella pentru raport. Mi se pare că a ales o metodă excelentă de lucru și uh, cred că raportul merge în direcția cea bună din punct de vedere al grupului meu. Așadar, e o bază excelentă. Foarte rapid aș vrea să trec uh, prin câteva chestiuni. Mai întâi, știu din experiența uh, pe care am cu autoritățile locale și regionale din țara mea că procedura uh, cu negociere este foarte plăcută, pentru că e considerată foarte utilă și ușor de folosit. Și sunt un pic sceptic când vorbiți despre introducerea unor garanții, pentru că s-ar putea să, ca lucrurile să devină prea uh, birocratice. În al doilea rând, uh, spre deosebire de unii antevorbitori, Uh, m-am bucurat să văd că acum există clauze specifice cu scopuri sociale. Eu nu sunt de acord cu ceea ce tocmai a spus domnul președinte, și anume că asta ar însemna o uh, uh, îngreunare a procedurii. Eu cred că acestea sunt aspecte care creează, că aspectele care realmente creează probleme sunt cu totul altele și anume dacă tot încerci să găsești mereu cel mai mic preț, uh, omul care îți va oferi cel mai mic preț va face economii la salarii, va da condiții de muncă mai proaste și așa mai departe. Există acest uh, lanț de comandă, dacă vreți, uh, aceste, acest lanț de subcontractări uh, Uh, prin care un contractor câștigă un contract, după aceea el subcontractează și uh, acordul inițial nu mai funcționează pentru că, de fapt, uh, munca o face o altă companie, nu cea cu care ai încheiat contractul. În ce privește etichetele, etichetarea, în Olanda, de exemplu, e o mare problemă în industria ciupercilor am avut uh, următoarea problemă. Vânzătorii, uh, magazinele alimentare, așadar, nu nu sunt de acord, nu, nu acceptă aceste etichete uh, pentru că uh, asta ar însemna că uh, ciupercile ajung să fie mai scumpe. De ce sunt mai scumpe? Pentru că, în sfârșit, celor care le, celor care le culeg li se dau niște salarii mai bune. În fine, sunt de acord că trebuie să punem accentul pe stimularea, pe ajutarea IMM-urilor și de asemenea pe uh, limitele temporale. Există îngrijorarea că aceste limite, aceste deadline-uri sunt prea strânse, mai ales pentru IMM-uri și sunt de acord cu scepticismul exprimat de alți colegi uh, în ce privește crearea unor noi autorități de reglementare, unor noi instituții, cred că avem suficiente instituții, avem uh, o oboseală a instituțiilor și uh, dacă putem să rezolvăm anumite lucruri fără să mai creăm noi instituții, ar fi foarte bine. Pentru a încheia cu ce a spus doamna Rule, în practică există, desigur, multe probleme în ceea ce privește cooperarea cu asociațiile non-profit, autoritățile regionale și autoritățile locale vor să aibă această colaborare, dar există dificultăți și ar trebui să încep, încercăm să facem progrese pe această temă, deci mă bucur că a menționat-o raportorul. Președintele, mulțumesc foarte mult tuturor raportorilor din umbră. Mi s-a părut important să le dau mai întâi lor cuvântul. Dați-mi să vă spun, colegi, dragi colegi, am una nouă persoane care doresc să ia cuvântul. Aș vrea să dau timp și Comisiei și nu vreau să iau din timpul domnului Juvan. Deci o să vă ofer maxim câte două minute fiecăruia. Haideți să vă spun cine e pe lista mea până acum, dacă mai dorește cineva să se retragă. Mr. Baldassari, Mr. Arias, Mr. Cofferati, Mr. Schaldemose, Mr. Schwab, Mrs. Gephardt, Mrs. Calnietti and Mr. Obermeier. Um, so, uh, two minutes is fine. Așadar, două minute e în regulă. Și, evident, veți avea ocazia să contribuiți și mai târziu, dar haideți să începem cu doamna Corața Bild. Mulțumesc, uh, Malcolm. Uh, susțin ce a spus raportorul nostru în legătură cu nevoia de a simplifica regulile și de a asigura uh, flexibilitate și în același timp certitudine juridică. Cu siguranță ar trebui să abandonăm ideea prețului cel mai Uh, redus uh, și am adoptat această poziție în raportul nostru și să mergem spre ideea uh, ofertei cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, raport preț-calitate. Principalul merit al raportului domnului Tarabella este claritatea definițiilor. Aceasta e extrem de importantă, mai ales în sectorul alimentar, unde va trebui să ne confruntăm cu probleme de genul ce înseamnă produs local. Este un produs transfrontalier Uh, cum dăm condiții uh, egale tuturor producătorilor, producătorilor locali, micilor producători. Cum respectăm dorința europenilor de a mânca din ce în ce mai mult uh, produse locale și în același timp să avem și o piață internă funcțională? Asta cred că e o provocare. Apoi, uh, achizițiile publice pentru așa numiții consumatori pasivi, cum ar fi cei din spitale sau în uh, căminele de îngrijire pentru bătrâni sau în uh, grădinițe. Și aceștia au dreptul la calitate și la acces egal la produse sănătoase, nu numai la cea mai ieftină opțiune disponibilă. Cred că una dintre modalitățile prin care putem fac, facilita accesul la licitația IMM-urilor este inovativitatea, creativitatea, să separăm, de exemplu, achizițiile pe diverse loturi și, de asemenea, achizițiile electronice ar fi o modalitate de a da acces IMM-urilor. În ce privește criteriile sociale, vreau să spun că mi se pare că n-ar trebui să amestecăm aici toate lucrurile. Libertatea contractuală ar trebui să fie în continuare regula principală și nu înțeleg, nu văd cum poți eticheta poți certifica. Uh, uh, regulile de etichetare pe piață sunt naționale și sigur că ar trebui respectate. Dar nu cred că în legislația privind achizițiile vom introduce reguli adiționale uh, la ceea ce avem deja acasă. Și apoi am o întrebare pentru domnul Tarabela pe chestiunea grupurilor vulnerabile, exceptate și să adaug o referință în ce privește grupurile vulnerabile și uh, accesul acestora la uh, aceste produse. Aș vrea mai multă claritate aici. Mulțumesc, domnul Baldasari, două minute. Mulțumesc. Eu uh, îl uh, felicit pe domnul Tarabella uh, pentru munca sa și cer o mai uh, mare aprofundare în ce privește uh, Uh, această noțiune a uh, transferului de la prețul cel mai mic la uh, produsul cu cel mai bun raport preț-calitate. Asta mi se pare o problemă foarte serioasă, în special pentru achizițiile publice, pentru că, de fapt, ce încercăm să facem este să determinăm autoritățile publice să nu mai meargă pentru să nu mai, să nu mai accepte cea mai ieftină ofertă, fără niciun fel de verificare, fără niciun fel de inspecție, astfel încât să-i determine pe contractori să uite de faptul că trebuie să dea niște salarii uh, civilizate, să respecte prevederile de mediu și așa mai departe. Uh, deci asta este o chestiune care trebuie realmente corectată. Asta este o un regulament uh, global care poate ar, ar trebui să aibă recomandări specifice pentru fiecare sector. Nu știu dacă putem găsi criterii generale pentru toate sectoarele, dar cred că totuși niște criterii sociale ar trebui să fie menționate în această directivă, în special pentru a garanta uh, propriilor noștri contractori uh, o protecție împotriva concurenței uh, neloiale a contractorilor din afara Uniunii Europene care nu sunt obligați să respecte aceleași reguli sociale și de garantare a salariilor. Mulțumesc, domnule Bagdasari, mulțumesc că n-ați depășit timpul. Domnul Arias acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc domnului Tarabela pentru munca sa. Cred că este un uh, punct de plecare foarte bun și din moment ce nu am decât două minute, o să mă concentrez pe uh, achizițiile electronice și comerțul electronic. Cred că este un instrument foarte important pentru IMM-uri și acestea sunt evident uh, fundamentul economiei europene. De aceea, cred că uh, acest, uh, această achiziție electronică poate fi un instrument excelent. Sigur, transparența este vitală pentru achizițiile publice și cred că achizițiile electronice sunt un instrument care va asigura un nivel înalt de transparență și ne va ajuta să luptăm cu corupția și cu aceste practici de a favoriza prietenii, ca să zicem așa. Și sigur, ele vor deschide, aceste instrumente vor deschide accesul IMM-urilor și acestea vor avea în sfârșit oportunități similare cu cele oferite altor companii care deja au experiență la, în participare la achiziții publice. În ce prețul, sunt de acord că prețul cel mai mic nu e întotdeauna și cel mai bun. Dar ar trebui ca această chestiune să fie cât mai transparentă și ar trebui să deschidem ușa inovării, ar trebui să încercăm să uh, stimulăm uh, IMM-urile care favorizează concurența și asta poate până la urmă va duce și la prețuri mai bune în licitațiile publice. Uh, vom avea o nouă directivă privind protecția datelor foarte curând și cred că asta poate rezolva orice preocupări am putea avea din acest punct de vedere Cred că este o inițiativă excelentă și cred că este vitală pentru IMM-uri, în special în aceste momente de criză, când avem nevoie de transparență și de simplificare. Și de asemenea, cred că achizițiile electronice reprezintă o oportunitate extraordinară. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum are cuvântul domnul Coferati, după aceea doamna Schaldemose. Mulțumesc, domnule președinte. Marc Tarabella a făcut o treabă excelentă, sunt uh, de acord cu majoritatea uh, ideilor sale și de asemenea sunt de acord că ar trebui să aplicăm să amânăm, mă scuzați, uh, să lăsăm principalele eforturi de a amenda această inițiativă la nivelul grupurilor politice. Este un instrument foarte util pentru creștere o problemă complexă și riscăm să avem opinii diferite eh, care vin de la comisii diferite și asta înseamnă că vom avea foarte, nevoie de foarte mult timp să rezolvăm problema. Așadar, e important să găsim un loc în care să găsim, să găsim o soluție la aceste probleme. Cred că polit, grupurile politice sunt locul cel mai potrivit ca să se ajungă la un consens. În ce privește substanța propunerii, cred foarte mult în eficiența unor proceduri uniforme. Sigur că trebuie flexibilitate, e în regulă, dar flexibilitatea poate să însemne și reguli diferite de acces și dacă așa stau lucrurile, asta poate fi, se poate transforma într-un pericol dacă contractele sunt guvernate de reguli diferite. În ce privește clusterele, sunt de acord cu mult din ce s-a spus aici, Uh, cel care dă prețul cel mai mic, uh, de obicei uh, are o lipsă de transparență și nu respectă drepturile fundamentale ale celor direct implicați în contract. Ne trebuie cel mai bun raport preț-calitate, cel mai favorabil ofertant din punct de vedere economic, cea mai bună ofertă din, ofertă din punct de vedere economic, pentru că asta înseamnă că se vor respecta niște standarde. Uh, un ultim comentariu în ce privește cla- uh, etichetarea, clasificarea. Cred că singura industrie care ar trebui să aibă sau singurul sector care ar trebui să aibă uh, reguli diferite este sectorul serviciilor sociale. Președintele, mulțumesc doamna Șaldemoze și apoi domnul Schwab. Doamna Șaldemoze, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu subcintă. Simplificarea este unul dintre principalele obiective ale acestei propuneri și cred că toți susținem acest lucru, dar îmi pare rău să vă spun, nu ajungem încă acolo și de aceea susțin sugestiile legate de crearea unui fel de uh, regim de achiziții light, creșterea pragului, să zicem așa, și uh, păstrarea uh, unui sistem cu mai uh, puține reguli. Cred că asta ar putea fi foarte util. Avem asta în Danemarca, știu că și alte țări au așa ceva și de asemenea știu că uh, este și o dorință a guvernărilor locale, regionale și sunt sigur că asta va da oportunități mai bune și IMM-urilor. Pentru că aceste lucruri sunt dificile nu doar pentru guverne, ci și pentru birocrația și uh, complicațiile și formulele sunt dificile și pentru imm nu numai pentru guverne. Deci cred că ar trebui creat acest regim light. Doamnărule, raportorul scrie că susține pragul existent și vreau să adaug că am putea avea o discuție despre uh, a face ceva în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult. Cred că președinția daneză, spune președintele, cu susținerea noastră va avea ocazia să examineze situația din uh, Danemarca, dar domnul Darabela cu siguranță la notă de asta. Acum, uh, domnul Schwab, după aceea doamna Gebhardt și după aceea doamna Coniete. Domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte. Foarte succint, în primul rând, când vine vorba de așa numitele autorități naționale. După părerea mea, Comisia nu a făcut propunere pentru a crea birocrație suplimentară, ci pentru a mm, domândi o perspectivă mai bună în ceea ce privește uh, cifrele și organismele care sunt uh, acreditate în statele membre. Cuvânt că directiva de concesiuni mi se pare că Comisia va primi acces la date uh, atunci când Curtea de Justiție va permite acest lucru. Iată de ce cred că de pe mm, poziția noastră nu ar trebui să creăm birocrație suplimentară, ci, pe de altă parte, ar trebui să ținem cont uh, și de piața unică și să subliniem importanța acestui uh, domeniu. În al doilea rând, dialogul pe care l-a subliniat domnul Taramel în raportul său există o părere a, a Comisiei care merge împotriva acestei inițiative și anume uh, există o propunere de a face acest, acest proces al achizițiilor publice ca un proces automat. Eu însă aș sublinia un dialog competitiv în privința reciprocității. Mă pot alătura părerii colegului Cații Macachis Um, o sprijin de asemenea și pe colega Rule. Nu aș dori să revin la exemplul ciupercilor um, pe care doamna Corața bine l-a abordat. Cred că e vorba de durabilitatea și de criteriile sociale pe care trebuie să le avem, însă aceste criterii trebuie să fie uh, să poată fi puse în aplicare în mod eficient. La punctul 5, colegul Tarabella a subliniat că avem nevoie de etichetă care creează credibilitate. Acesta este punctul decisiv și până la ora actuală nu am văzut nicio propunere bună în acest sens, însă aștept până răbdare discuțiile ulterioare. Ultimul punct, achizițiile electronice, cred că pot fi îmbunătățite dacă uh, conectăm mult mai bine sistemele naționale între ele. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult. Doamna Gebhardt. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu uh, raportorului pentru o bună abordare. Există o mare îngrijorare și teama de a purta o discuție dificilă în, în Parlament cred că a dispărut în urma acestui raport. Aș dori să mă concentrez asupra două aspecte. unu, Cea mai uh, ieftină ofertă, cred că la ultima revizie a achizițiilor publice am discutat intens despre acest subiect și am ajuns la un bun consens cu Consiliul și anume că nu cea mai bună uh, cea mai ieftină ofertă e cea mai bună, ci cea mai favorabilă. Ce înseamnă favorabil și anume să ține cont de calitatea produselor, dar și de criterii care vizează durabilitatea și um, compatibilitatea socială această abordare pe care am stabilit-o data trecută, cred că nu trebuie să o aruncăm pe fereastră. Am uh, văzut din contribuțiile antevorbitorilor că ne îndreptăm în această direcție. Iată de ce trebuie să ne exprimăm foarte clar cum vedem aceste criterii. Sunt de acord cu acest lucru pentru că înseamnă certitudine juridică, însă, după cum vă spuneam, trebuie să procedăm cu prudență. Cel de-al doilea aspect, în raportul doamnei Rule uh, a fost menționat de asemenea și a fost decis în Parlament cu uh, o mare majoritate, și anume subiectul uh, subcontractării și al subcontractanților. Dorim să-l abordăm încă o dată, deoarece în anumite sectoare, deosebi în sectorul construcțiilor, este o procedură care se întâlnește frecvent, deosebi în, uh, când vine vorba de mari contracte, se recurge adesea la subcontractori. Iată de ce nu e de folos dacă le cerem uh, contractanților principali să respecte aceste criterii, dar uh, subcontractanților nu le mai cerem respectarea acestor obiective pe care dorim să le atingem și care sunt în favoarea calității muncii. Acest lucru presupune de asemenea considerarea faptului că astăzi asistăm frecvent în cazul contractelor de mari dimensiuni că prețurile negociate sunt uh, oferite uneori cu 10, 20 sau 30% mai mult și trebuie să ținem cont de acest lucru când discutăm despre toate acestea. Da, mulțumim foarte mult. Exact, asta este toată problema cu negocierile. Aveți dreptate. Doamna Calinieti și apoi domnul Obermeier. Două minute. Mulțumesc. Doream să-i mulțumesc domnului Marc Tarabela, domnului raportor, pentru propunerile făcute. În opinia mea, principiul, principiile cele mai importante sunt cele al simplității, simplificării și al transparenței. De aceea cred că utilizarea procedurilor competitive la negociere ar trebui să fie extinse și să devină proceduri standard la dispoziția tuturor părților contractante. Un alt element important când vorbim despre criterii este eliminarea criteriului prețului cel mai mic ca și criteriu unic. Nu întotdeauna este justificată această eliminare. abordarea licitației cele mai avantajoase din punct de vedere economic uh, se aplică nu doar parteneriatelor de inovare și dialogului competitiv, așa cum se propune la ora actuală. Nu ar trebui să fie așa. În concluzie, nu doar autoritățile contractante ar trebui să aibă posibilitatea de a exclude operatorii economici care încalcă obligațiile legate de uh, impozite, de uh, uh legile sociale și uh, de mediu și care arată au avut deficiențe în performanțele anterioare. Însă ar trebui să, uh, să, ar trebui să li se permită și altor autorități uh, să introducă standarde similare. Am vorbit doar un minut și 25, vedeți. Da, un exemplu foarte elegant. Domnul Obermeier are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fac efort să fiu succint. Primul punct, o importanță pentru marja de manevră pentru contractanții regionali. Este foarte important să ținem cont de bunăstarea socială și am să ilustrez acest lucru cu o serie de exemple. Nu sunt mulțumiți cu decizia și alocarea criteriilor pentru servicii prioritare și neprioritare. De ce? Să ne gândim la serviciile de salvare. Prioritar este serviciile de salvare transporturi. Iată de ce aici este foarte important, după părerea mea, că e vorba mai degrabă de alocarea unor servicii de îngrijire de bunăstare socială, iată de ce pentru mine nu ține de competitivitate sau de legislație din spate a achizițiilor publice. Eu mă tem că dacă introducem în uh, concurență acest aspect, vom genera pierderi calitative, lucruri care va genera o spirală descendentă. Doar un exemplu pentru a ilustra aspecte unde trebuie să procedăm cu atenție. Uh, și trebuie să păstrăm structurile sociale ale uh, organizațiilor regionale. Am fost succint, nu-i așa, domnule președinte? Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Obermaier, Ați dat un exemplu foarte bun, ați fost și foarte clar. Mulțumesc tuturor colegilor. Îmi pare rău că v-am presat puțin în privința timpului. Am ascultat însă niște contribuții foarte valoroase și vreau să-i acord timp și domnului Juven pentru a se exprima. Vreau să fim punctuali. Deci, îl voi ruga pe domnul Klaus Widner să facă câteva comentarii. Patru minute v-aș acorda și vreau să îi dau cuvântul și raportorului pentru un uh, sumar și să vorbim și despre calendar. Deci, Klaus vine din partea comisiei uh, mai întâi. Voi da drumul și ceasului ca să vă arăt uh, cam cum stați cu timpul. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fiu cât se poate de succint. succint. Foarte scurt, problemele principale. În primul rând, problema pragurilor. Vorbim despre 18-19 procente din PIB, dar nu este corect acest, această cifră, pentru că, de fapt, cifra reală este de uh, 4-5% și, de fapt, se va acoperi și mai puțin prin directiva care va acorda condiții egale în toată Europa va trebui să se cont și de uh, condițiile naționale. În ceea ce privește um, achizițiile pe internet, ați văzut că Portugalia a introdus aceste legi în doar 1, uh, uh, dorește să aibă doar un, un an și jumătate la dispoziție. Noi vrem să avem în jur de 4 ani la dispoziție. 99% din accesul la internet um, trebuie luat în considerare și vrem să avem o um, introducere pro, uh, progresivă, putem fi ambițioși uh, fără a uh, permite să creăm multe dezavantaje pentru IMM-uri, de exemplu. În privința criteriilor sociale, după cum ați văzut în propunere, am încercat să integrăm cât am putut criteriile sociale, păstrând în același timp legătura cu subiectul, un lucru extrem de important, Desigur, putem să facem și alte îmbunătățiri, dar vrem, vrem să ne asigurăm că păstrăm uh, partea legată de nediscriminare și că venim cu soluții concrete și funcționale. Și, desigur, suntem la dispoziția Parlamentului și Consiliului pentru a găsi soluții. O altă problemă importantă este uh, problema uh, criteriilor de acordare. În această privință am încercat uh, să avem uh, criterii uh, axate mai mult pe economie și pe calitate, dar nu putem exclude complet partea legată de preț, pentru că ne putem imagina o situație în care avem produse standard și atunci prețul chiar contează. În privința participării private, avem jurisprudență foarte clară la Curtea de Justiție, cred că unele dintre cazurile deja judecate de curte se bazează mai degrabă pe tratat decât pe directive, deci ar fi greu să schimbăm ceva în privința uh, relației cu participarea uh, privată. În legătură cu uh, organismele de supraveghere, uh, Ideea noastră a fost nu să creăm o structură nouă, uriașă și să creăm multe dezavantaje mm, uh, birocratice. Ideea noastră a fost problema, de fapt, este că nu avem suficiente informații la nivel european și nici măcar statele membre nu dețin toate informațiile pentru a putea trage o concluzie în privința uh, modului în care sunt aplicate regulile și cât de funcționale sunt ele. Avem nevoie de un sistem de raportare care să se uh, înființeze pentru ca noi să putem înțelege mai bine piața. Nu vrem să avem uh, o nouă directivă privind căile de atac. Sarcinile introduse deja în propunere sunt uh, bune, trebuie să ne asigurăm că ele aduc beneficii tuturor părților, atât Comisiei cât și uh, Consiliului și Parlamentului. Cam atât din partea noastră, acestea sunt cele mai importante lucruri pe care vreau să le menționez. De la discuțiile cu Consiliul nu s-au conturat uh, obstacole, noi sperăm să ajungem la un acord până la sfârșitul anului și vă stăm la dispoziție când aveți nevoie de noi. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! pentru uh, abordarea acestor probleme importante. Cred că discuția a fost foarte fructuoasă. Îi mulțumesc încă o dată domnului Tarabela pentru documentul de lucru. Valoarea acestui document în organizarea discuțiilor a fost uh, extraordinară. Mulțumesc încă o dată. Mm, vrei să mă ocup eu de calendar sau îți dau cuvântul? Bun, ai cuvântul. Domnule președinte, dacă îmi permiteți, știu uh, că trebuie să-i dau cuvântul domnului uh, Juvin, dar mi s-au adresat câteva uh, întrebări, așa știu dacă pot răspunde telegrafic în două clipe. În primul rând, în legătură cu raportorii din umbră, a fost adus în discuție un dosar atât de domnul Cezmergachis cât și de domnul Enkel și de doamna Rule și de dumneavoastră. Domnule președinte, în legătură cu subcontractorii, trebuie să găsim un echilibru între um, susținerea contractualizării și subcontractării, trebuie să ne asigurăm că regulile aplicabile primilor contractori sunt aplicabile și subcontractorilor uh, și să uh, evităm uh, subcontractarea în cascadă. Trebuie să ne asigurăm că nu permitem deraierile. Așa cum ați spus, domnule președinte, sunt de acord cu dumneavoastră. Nu trebuie să folosim piețele publice ca o, uh, ca o clonă a autorităților publice și autoritățile publice au un rol de jucat. Și aceste directive au ca scop atât respectarea condițiilor de lucru, uh, dar și uh, încurajarea subcontractării și pentru IMM-uri, dar nu în alte condiții decât contractele inițiale. Așa cum a spus doamna Bild, grup, problema grupurilor vulnerabile Uh, este una importantă. Asupra unui punct nu sunt de acord cu reprezentantul Comisiei. Ați spus că ați încercat să integrați la maxim criteriile sociale. Nu, opinia mea este că le-ați integrat minim. E mult mai uh, ușor să vă exprimați în legătură cu etichetele, dar în privința criteriilor sociale v-ați exprimat doar în legătură cu persoanele cu handicap. Eu cred că trebuie să mergem mai departe. Persoanele vulnerabile uh, trebuie să fie și ele încurajate să aibă acces la locul de muncă. Adesea persoanele cu handicap nici nu au formarea necesară pentru um, a avea acces egal la piața de muncă. În legătură cu oferta economic cea mai avantajoasă, e adevărat, prețul este doar unul dintre criterii. Trebuie să ajungem la o propunere care să fie mulțumitoare pentru toate părțile și care să ne întâlnească pe toți undeva la mijloc. Nu vreau să atomizăm, să um, împărțim prea multe părți piața internă. 19% din uh, PIB uh, reprezintă um, partea publică, dar, uh, din păcate, în directivă se vorbește de 4% și, dacă introducem și acele praguri, procentul va fi încă și mai mic. Vom mai avea ocazia să discutăm despre aceste subiecte mai în detaliu în legătură cu Uh, calendarul. Primul schimb de uh, al doilea schimb de opinii va avea loc pe 19 martie. Vom avea o audiere în cadrul comisiei noastre pe 20 martie. Am impresia că este după amiază. Uh, deci 20 martie în loc de 21. Voi trimite raportul spre traducere pe 17 sau 18 aprilie cel mai târziu. Analizarea uh, proiectului de raport, odată ce el va fi tradus în toate limbile, se va face pe 8 mai. Acesta va fi și începutul perioadei de depunere a amendamentelor, un lucru extraordinar. Eu sper să nu avem miliarde de amendamente, dar oricum aveți din 8 mai în 8 iunie la ora 12 după amiaza să depuneți amendamente, deci aveți o lună la dispoziție, 11, 12 iulie și 6 septembrie, pentru că vor interveni vacanțele de vară Uh, vom uh, discuta în două faze, așa, în două reprize, amendamentele. Amendamentele de compromis 17-18 septembrie 2012. Vom putea adopta proiectul de raport în IMCO pe, o, pe 10 octombrie și, logic, dacă totul funcționează cum trebuie, dar vedem ce se va face și cu negocierea cu Consiliul, dar uh, metoda noastră bazată pe clasere, pe grupuri, va, uh, ne permite să lucrăm uh, în tandem cu Consiliul, vom face schimb de informații. Deci, în cazul optim, cred că vom avea un vot în plenară, în plenara din 10-13 decembrie la Strasburg. Atât am avut de spus, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Vom uh, vă îndrujăm lui juva, Din câte am înțeles, este că am uh, pus de acord uh, în principiu că pe 20 după amiază va avea loc audierea publică privind concesiunile, achizițiile publice pe 21 de dimineață. Cred că asta este planul. Deci vom avea așa o plenitudine de audieri. În calendar sunt prevăzute multe ocazii de uh, discutare a amendamentelor și a compromisurilor, deci cred că toată lumea va fi de acord că um, această examinare va fi uh, foarte detaliată a raportului și că rezultatul va fi foarte bun. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și um, raportorului în mod special. Trecem acum la următorul, următoarea propunere foarte importantă legată de aceasta. E vorba de propunerea um, proiectul de propunere a Comisiei în legătură cu acordarea contractelor de concesiune. Domnul Filip Juvin a ascultat foarte atent acest lucru. Văd că doamna Sicova din partea Comisiei um, se pregătește să răspundă la comentarii. Vom uh, aplica aceeași procedură, vom proceda la fel. Domnul Panțerii de la S și D, domnul Bușoi este aici, doamna Rule, domnul Cojutnic și eu, uh, domnul Dion nu știu dacă doamna Sardini este, deși toți raportorii din umbră, mai mult sau puțin, sunt în sală. Vom avea intervenții din partea lor. După aceea vom uh, deschide dezbaterea, vedem câți uh, vorbitori uh, se vor încadra în timp. Și apoi eu voi ruga și pe doamna Sicova să um, comenteze și voi da încă o dată cuvântul domnului Juvea. Domnule Juvea, mă bucur um, că vă aflați alături de noi azi. Vă mulțumesc pentru că ați pregătit acest document de lucru foarte util care va fi baza noastră de discuție. Aveți cuvântul pentru a ne-l prezenta. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să încep cu o anecdotă. Acum câteva săptămâni am primit uh, vizita um, reprezentanților unei mari întreprinderi franceze ca să-mi explice de ce consideră ei că textul Comisiei le creează mari probleme. Uh, am înțeles foarte repede că ei vorbeau de fapt despre uh, legea, despre textul juridic privind uh, achizițiile publice. Așadar, asta înseamnă că avem nevoie să clarificăm ce este o concesiune și ce nu este o concesiune. Iată primul comentariu preliminar. În al doilea rând, <clears throat> uh, unii colegi își puneau întrebarea în legătură cu pertinența unui text european și Exemplul uh, de definiție pe care l-am dat eu, nu știu, cred eu că răspunde la uh, întrebare, dar trebuie să spun că una dintre dificultățile majore ale concesiunii este că fiecare vorbim de concesiune în funcție de dreptul nostru național. Și o concesiune în Franța nu e aceeași cu o concesiune în Italia sau în Polonia sau în Portugalia. De fapt, mai exact, nu vorbim de același lucru. Este extrem de important ca să putem în cele din urmă să avem o definiție comună, fără ca asta să schimbe regimul juridic uh, al unei concesiuni care are un alt sens într-un alt stat membru. În al treilea rând, cred că există multă, foarte multă opoziție legată de situații individuale ale unor anumite sectoare de activitate din anumite țări care sunt îngrijorate că văd cum se creează noi regimuri juridice și voi încerca să vă arăt că există căi de uh, a regla într-un mod general toate aceste lucruri. Apa într-o țară, energia într-o altă țară, telefericul sau portul într-o uh, treia țară, uh, luminatul public și așa mai departe. Pe scurt, întotdeauna există o opoziție la aceste noi elemente și cred că trebuie să dăm răspuns la această chestiune. Primul element important, extrem de important, este definirea concesiunii. Din nou, vorbim de concesiuni care au definiții diferite și uh, dacă vă uitați, jumătate din deciziile Curții Europene de Justiție din ultimii 10 ani se referă la definiția concesiunii. Deci, în primul rând, ce e o concesiune? Nu este o achiziție publică. Concesiunea este un contract care se face cu o autoritate publică care încredințează realizarea unei activități, a unui serviciu, unei întreprinderi private și care va fi plătită pentru această activitate. Se va plăti din această, va câștiga din această activitate și și ia un risc în exploatarea acestei activități. Deci dacă aceste două condiții nu sunt îndeplinite, nu e o concesiune, deci nu intră în incidența directivei. Așadar, multe dintre activitățile care se tem de un astfel de text trebuie să nu-și facă griji pentru că nu o să aibă nicio legătură cu ele. Așadar, iată nivelul de definiție cel mai strict posibil. Al doilea lucru, uh, se afirmă în mod absolut și nu în considerente, pentru că asta ar fi mai slab juridic, după cum știți, dar în textul, în corpul uh, propunerii, în articolul 1, că autoritățile publice trebuie să păstreze alegerea modului de exploatare a serviciului. De exemplu, pun problema telefericului în uh, Austria. Am avut o întrebare legată de telefericul din Austria. Dacă autoritățile publice vor să păstreze în gestiune internă, în dreptul francez se vorbește de regii, dar în gestiune internă, să zicem, anumite activități, acest lucru trebuie să fie posibil. Deci nu trebuie ca autoritățile publice să creadă că sunt obligate să uh, treacă imediat la contracte de concesiune. Nu asta face textul și asta am afirmat în articolul 1 pentru a asigura pe toată lumea. În articolul 2 va trebui o definiție foarte clară de care am vorbit. O definiție a ce nu este o concesiune. În al treilea rând, trebuie ca să luăm textul comisiei, care e un text bun, dar pe care să-l uh, uh completăm considerabil cu o filozofie și anume filozofia transparenței. Știți că în Europa există încă uh, locuri unde contractele se fac uh, într-un mod uh, <laughs> foarte dubios. Suntem cu toții politicieni, știm cu toții de exemple din țările noastre care, de exemple de abuz. Aceste chestiuni trebuie rezolvate cu mai multă transparență. Transparență care să nu complice viața autorităților publice. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că niște criterii liber alese, economice, de calitate, sociale, de mediu, pe scurt, ceea ce decide autoritatea publică în mod liber, aceste criterii să fie afișate, făcute publici, publice și autoritățile private care doresc să răspundă, să răspundă la aceste, entitățile private să răspundă la aceste criterii, însă procedura trebuie să fie mai ușoară, mai puțin complexă. Deocamdată, din textul Comisiei, procedura încă apare destul de complicată și eu mă angajez să o îmbunătățesc considerabil. Apoi, probleme în ce privește excluderea. Mi se pare că excluderile prevăzute de text uh, mi se par bune, dar cred că putem adăuga și altele. Să luăm un exemplu de bun simț. Când uh, un serviciu sau e vorba, de exemplu, de un tarif reglementat complet de către stat, pe care nu îl poți modifica. E concesiunea un răspuns logic? Nu, pentru că n-ai cum să schimbi prețul. Prin urmare, există un loc, e nevoie de a lucra și pe aceste elemente de excluziune pentru a asigura uh, o serie de persoane și entități care ar putea fi interesate de astfel de contracte. Dar, sigur, uh, în primul rând trebuie să dăm asigurări în ce privește libertatea absolută a autorităților publice de a-și alege mijlocul de, sau mijloacele de gestiune. O altă chestiune abordată în uh, propunere este cea a cooperării, a parteneriatului public-public. Am spus de câteva ori aici, puterea publică trebuie să fie liberă să aleagă. Deci, din momentul în care ești într-un parteneriat public-public, asta, nu mai, asta este din domeniul concesiunii. Nu vreau să intru în detalii complicate, dar uneori o serie de autorități publice folosesc vehicule juridice unde mai există și participare privată. Asta există trebuie găsită uh, echilibrul just. Dacă e vorba de o participare uh, privată, e vorba de fapt de o privatizare deghizată. Și asta intră în, uh, în furcile caudine ale concesiunii. Dar dacă participarea este minimală, trebuie să definim însă ce întreabă ce înseamnă minimal, atunci aceasta nu trebuie să fie acoperită de regimul concesiunilor. Pe scurt, domnule președinte, vreau să avem o discuție cât mai lungă pentru că trebuie discutat acest subiect, dar aș vrea să cădem de acord între noi. Ori suntem împotriva textului, pentru că vrem ca fiecare în uh, colțișorul lui, în uh, bucătărioara lui, să-și vadă de treabă și să atribuie contractele, dar măcar să spunem, să nu ne ascundem. Și eu sunt gata să uh, ascult acest lucru. Și atunci o să retrag propunerea. Sau dacă ne temem de concurență administrativă, asta înțeleg. Și trebuie să luăm textul comisiei, să-l uh, modificăm, să-l ușurăm, să-l facem mai solubil, ca să spunem așa. Și, în al treilea rând, haideți să nu mai spunem povești. Dacă nu există reguli, atunci, uh, dacă nu există nicio regulă, atunci regula care se aplică este cea a celui mai puternic. Dacă vreți ca IMM-ul să aibă acces la toate aceste contracte, uh, există o nevoie de reguli de transparență. Vin dintr-o țară în care corupția a fost o mare problemă și acum vreo 20 de ani exista o dezbatere privind uh, licitațiile publice trucate în toate marile orașe din Franța și în acea epocă guvernul decisese să ia măsuri foarte stricte, uh, implementând niște reguli. Reguli inteligente pentru momentul acela, fiindcă uh, ele afirmau pe de o parte principiul transparenței absolute, dar lăsau și posibilitatea autorităților publice să intre într-o negociere din care să-și uh, obțină anumite drepturi. Uh, așadar, cred că putem obține un text echilibrat, ar fi o eroare să respingem textul pentru că atunci jungla ar continua în uh, diverse domenii și în junglă știți că poți avea și întâlniri neplăcute. Și în fine, cred că avem o nevoie absolută de clarificare a definiției concesiunii și să asigurăm Uh, și să uh, liniștim multe dintre îngrijorările care există în prezent. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc din nou pentru aceste explicații foarte clare. Cred că ați explicat foarte bine punctele cheie. Așadar, haideți să ascultăm ce spun raportorii din umbră, domnul Panțeri și după aceea domnul Buzoi. Domnul Panțeri. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l sprijin pe domnul Juva. Ne-a pus următoarea întrebare. Trebuie să reglementăm, să legiferăm în acest domeniu. Documentul în discuție e unul foarte amplu, care acoperă numeroase din uh, subiectele pe care le-am dezbătut în întâlnirile anterioare. E împărțit în patru părți și include de asemenea o propunere vis-a-vis -vis de principalele probleme și concluziile. După cum vă spuneam, în repetate rânduri în trecut am sprijinit alegerea de a legifera făcută de comisie, nu atât de a promova concesiunile, cât de a garanta un cadru juridic clar și transparență în acordarea contractelor. Iată de ce e nevoie să luăm acum măsuri de legiferare separat de achizițiile publice. Trebuie să recunoaștem caracterul distinct al concesiunilor. În al doilea rând, suntem de acord uh, că e nevoie să definim ce anume înseamnă o concesie. O definiție clară cu reguli care nu ar trebui să copieze alte directive existente ar trebui să ne preocupe valoarea mai degrabă decât prețul. Acest lucru presupune o nevoie de flexibilitate și este esențial ca directiva să fixeze criterii simplificate. De asemenea, trebuie să vegem că există transparență și nediscriminare. Acest lucru nu ar trebui să afecteze uh, drepturile autorităților publice, alegerile acestora și dreptul lor de a beneficia de un anumit grad de discreție. În ceea ce privește principalele probleme, subiectele pe care ar trebui să le abordăm prezentate în document acoperă toate îngrijorările noastre ridicate în cadrul întâlnirilor. Cred că abordarea delineată de raportor e una bună ne permite le permite autorităților publice să-și organizeze felul în care alocă concesiunile, Criteriul performanței este unul din criteriile importante, există și alte aspecte care trebuie luate în considerare și anume domeniul uh, de aplicare. Trebuie să stabilim foarte clar care ar fi Trebuie să ținem cont de faptul că serviciile sociale au și ele natura lor. Uh, sunt convins că vor fi alte aspecte de care vor trebui, va trebui să ținem cont. Corelările sociale presupun uh, nevoia de a introduce modificări în text pentru a asigura respectarea dreptului uh, la muncă, la tratament egalitar la locul de muncă. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că negocierile colective și legislația în domeniul muncii este respectată. De asemenea, trebuie să analizăm uh, contractarea din acest context. Trebuie să ne asigurăm că deținătorii de concesiuni respectă drepturile de bază ale angajaților și alte uh, legi, alte norme în domeniul uh, ocupării forței de muncă, chestiunea salariilor și așa mai departe. Există și alte chestiuni procedurale care nu ar trebui să genereze prea multe costuri și să amplifice în mod inutil birocrație. De asemenea, se pune problema unor persoane care nu sunt eligibile pentru concesiuni, de exemplu acele persoane care au uh, comis infracțiuni grave, au fost declarate vinovate de infracțiuni grave sau uh, care sunt legate de crimă organizată. Trebuie să analizăm posibilitatea creării unui uh, amplu, unui sistem consolidat de schimb de informații la nivel transfrontalier în ceea ce privește eligibilitatea. Acestea sunt uh, solicitările noastre adresate raportorului. Sper că va putea să le includă în propunerea sa, însă, după cum vă spuneam, deocamdată îl încurajăm uh, să avanseze cu această propunere, deoarece considerăm că este important să avem un cadru juridic clar. Vă mulțumesc, domnul Bușoi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i uh, mulțumesc raportorului pentru munca depusă și pentru că a elaborat acest document în atât de puțin timp. Cred că documentul scoate în evidență uh, punctele principale și este o bună bază pentru discuțiile în lunile care urmează. Sunt de acord, textul uh, nu e încă perfect, mai poate fi îmbunătățit, trebuie să discutăm în detaliu um, conținutul acestuia, mai degrabă decât de a avea o dezbatere pur ideologică referitor la aspectele pe care dorim să le includem. Eu personal nu văd care este justificarea orice unor uh, norme de reglementare în ceea ce privește um, achizițiile publice, în timp ce concesiunea serviciilor um, nu este inclusă, având în vedere că tratatele au fost interpretate în mod diferit, generând sentințe variate. Bineînțeles, uh, Subiectul concesiunilor este unul din punctele noastre de interes principale. Trebuie să ne asigurăm că generează certitudine juridică și că aduce plus valoare pentru companii și autoritățile publice. Este de importanță vitală pentru a face o deosebire între achiziții publice, concesiuni, concesiuni uh, de asemenea de activități sau de servicii. Dacă dorim să stimulăm um, alocarea concesiunilor, ar trebui să rezolvăm aceste probleme. În ansamblu sunt de acord cu abordarea raportorului în ceea ce privește excluderile și anumite uh, procentaje fixate, de exemplu 90% din activitatea pe care trebuie să realizeze o persoană juridică pentru autoritatea contractantă sau entitatea contractată în ceea ce privește cooperarea verticală. Nu știu cum comisia, cum a ajuns comisia la această cifră. Uh, și mă îngrijorează faptul că nu este inclus în studiul de impact. Sunt uh, de acord aici cu cei care au criticat studiul de impact, că acesta nu a mers în suficient de departe. Înțeleg raționamentul raportorului când vine vorba de criteriile de excludere și sunt uh, deschis unei discuții referitor la acest punct. După părerea mea, nu e participarea privată cea deci care ar trebui să fie decisivă, deoarece, după cum uh, spune raportorul, ar putea să fie o participare minoritară, care totuși lasă contractul uh, cu autoritatea sub gestiunea persoanei juridice responsabile, care este cea mai importantă. Cred că s-ar putea crea un uh, context inechitabil pentru uh, companii, deoarece contractele de concesiune cu întreprinderile neafiliate nu sunt legate de reguli, în timp ce uh, entitățile afiliate ar putea să beneficieze de un tratament uh, preferențial care ar putea în cele din urmă să distorsioneze concurența. În cele din urmă am o părere un pic divergentă în ceea ce privește Uh, criteriile uh, care ar elimina posibilitatea de a ține cont de criterii importante precum uh, standardele sociale și de mediu. E un subiect care s-a discutat și în ceea ce privește contractele de achiziție. Eliminând legătura cu subiectul contractului, ar putea determina de asemenea distorsiunea ale concurenței. Iată de ce aș proceda cu precauție aici. Bineînțeles, mai trebuie să purtăm discuții referitor la acest subiect. Avem deja o experiență când vine vorba de regulile care guvernează achizițiile publice, pe care le-am discutat uh, înainte. Ar uh, fi util să ținem cont de acestea, chiar dacă contractele publice sunt contracte de concesiune. Putem învăța din greșelile trecutului făcute cu achizițiile publice și ne putem considera cu un pas înainte când vine vorba de concesiuni. Acest lucru ne-a permite să creăm un set de norme care ar fi eficiente și în favoarea întreprinderilor și autorităților publice din Uniunea Uniunea Europeană. Vă mulțumesc. Doamna Rulă, da, nici eu nu doresc să port o dezbatere ideologică, dragi colegi și colege, cu siguranță nu, și doresc să mă alătur bunei prezentări ale, a raportorului care a nevoia unei definiții unitare deoarece fiecare stat membru înțelege altceva prin concesiune. Aș dori să reiau încă o dată ce spuneați că ar trebui să căutăm o definiție care nu modifică legislația statului membru și care nu creează birocrație suplimentară. Problema este însă că concesiunile de servicii sunt cu totul altceva decât achizițiile publice. Concesiunile de, de servicii vizează, de exemplu, concesiunea de servicii de interes economic general, transmiterea de responsabilitate. Statele membre transmit uh, um, sarcini care țin de suveranitatea națională și transmit unei uh, entități secundare această responsabilitate. Acest lucru înseamnă că există, că trebuie să existe un alt set de norme decât cele existente care guvernează achiziția sau vânzarea de servicii uh, și de bunuri. Comerțul de servicii și de bunuri are o cu totul altă structură. Structura propusă de comisie nu mi se pare folosibilă, iată de ce mi-aș dori să primim un alt studiu de impact. Acesta ar fi trebuit să furnizeze răspunsul uh, la ce anume, ce reguli sunt necesare pentru a guverna acest context, ce reguli ar fi raționale și nu pur și simplu să propună regulile care guvernează achizițiile publice să fie transferate pentru a guverna și concesiunile. E o problemă mult prea complexă. Dacă am găsit o soluție, excelent, însă cred că trebuie să ne gândim foarte bine ce anume dorim să reglementăm trebuie să elaborăm împreună o definiție și trebuie de asemenea să ne gândim în acest context cum procedăm uh, în ceea ce privește interesul economic general presupus de servicii. De exemplu, uh, furnizarea de apă și canalizare. Când vine vorba de apele menajere, ne confruntăm cu un sistem juridic extrem de complex. Transmitem o responsabilitate extraordinară. Aici trebuie să existe posibilitatea de a crea un alt contract decât când vine vorba de achiziții. Un alt punct, vorbiți de parteneriat public-public. Da, și eu cred că ar trebui să exceptăm acest uh, tip de parteneriat și acesta ar trebui să intre însă în domeniul de aplicare, nu în articolul 11, care creează mai multă incertitudine juridică decât să vină cu soluții. Acest lucru nu se poate, după părerea mea. De asemenea, sunt de părere că în domeniul public-public trebuie să procedăm cu precauție uh, când vine vorba de deschiderea pentru parteneriate private, aici există suficiente sentințe pronunțate deja, am spus deja acest lucru când vine vorba de uh, achizițiile publice. Dacă dorim să creăm um, um, siguranță juridică, atunci eh, trebuie să procedăm cu precauție. Trebuie să analizăm îndeaproape la ce servicii ne referim când vorbim de servicii ehm, vorbim de un domeniu foarte amplu. Trebuie să definim de aproape la ce servicii în Uniunea Europeană putem impune un set de norme, care sunt serviciile pe care nu le includem. Eu personal sunt de părere că dacă vom aborda un regulament uh, în acest sens, trebuie să ne gândim ce înseamnă pentru interesul general al sectorului serviciilor. Și uh, ar trebui, iată de ce, să analizăm mai îndeaproape această directivă privind serviciile. Dacă aș putea să comentez că în rolul meu de raportor din umbră sunt de acord în mare parte cu comentariile făcute de colegi, câteva aspecte când vine vorba de criteriile pentru alocare, cu siguranță în cazul concesiunilor vor fi mult mai complexe, având în vedere natura de lungă durată a acestei propuneri. dar este esențial. De asemenea, mi se pare că atunci când vine vorba de contractele pe termen lung, există două aspecte inevitabile. În primul rând, cred că performanța serviciilor și furnizării serviciilor este un criteriu în mod evident. Oricine alocă o concesiune amplă se așteaptă ca acest criteriu să fie inclus în contract. Eu personal m-aș aștepta ca acesta să fie inclus pe termen lung și ar fi un indicator esențial de performanță pentru furnizarea serviciilor care trebuie luate în considerare. Ar putea de asemenea să fie introdus în orice model de venit prevăzut în contract. Cred că, inevitabil, acest lucru înseamnă că revizuirea performanței contractului ar putea presupune câteva modificări ale acestor criterii, când vine vorba de supra- sau subperformanță sau factori externi, precum costul energiei sau alți factori um, care trebuie gestionați factorii externi. Chestiunea generală vizează, bineînțeles, natura specială dacă prevederile ample ale tratatului și o serie din prevederile care există în directiva privind achizițiile publice, în general, dacă acestea se pot aplica când vine vorba de proceduri și alte aspecte, eu cred că domnul Giovanni are dreptate să ridice problema definițiilor. În țara mea, concesiunile sunt gestionate în cadrul prevederilor generale ale regulilor care guvernează achizițiile publice și se pare că funcționează destul de bine. Iată de ce e un domeniu destul de nou această idee, dacă într-adevăr avem nevoie de o propunere separată. E o propunere care a fost însă înaintată, e pusă pe masă și trebuie să avem o abordare constructivă. Mi se pare însă că există o serie de incertitudini uh, cu această problemă, mult mai multe decât cele legate de propunerea anterioară, iată de ce poate. Putem încerca să găsim uh, o soluție împreună cu raportorul domnul Dion, sunteți uh, ultimul raportor din număr, iar apoi există șase persoane care vor interveni. Ehm, ik kan ook wel kort zijn eh, over dit werk. Da, am înțeles, am să fiu uh, succint când vine vorba de acest document de lucru. Astăzi, săptămâna aceasta, am primit din partea Asociației de um, Asociații Patronale din Olanda, care reprezintă toți antreprenorii din Olanda, rugămintea de a nu reglementa concesiunile. E vorba de angajatori. Uh, aceștia nu doresc nicio normă în acest sector. Parcurg acum acest document de lucru și, din câte mă privește, se oprește la primul punct, deoarece aici e esența. Primim uh, întrebări din partea angajaților care, din partea angajatorilor care nu doresc uh, reguli suplimentare. Putem răspunde așadar la această întrebare? Nu sunt uh, pe deplin sigur. Sunt un mic dezamăgit. Domnul Juva spunea la Strasburg că ne va oferi o bună analiză legală a jurisprudenței curții. Se pare că e un pic derutantă. Eu personal nu văd nimic uh, aici uh, din această propunere. S-a vorbit despre curte, dar nu spune nimic uh, despre incertitudinea juridică. Celelalte argumente nu sunt acceptate, cel puțin de angajatorii din Olanda. Eu uh, personal cred că e nevoie să purtăm o dezbatere dacă avem într-adevăr nevoie de um, acest, uh, această propunere. Există numeroase argumente în contra. Cred că avem cel puțin nevoie de un bun studiu de impact. Iată de ce aș dori să primesc informații suplimentare din partea raportorului la, referitor la ce anume este uh, incertitudinea care derivă din jurisprudență. Mulțumim foarte mult! Mă tem că o să-i consumăm puțin din timpul domnului Engels, pentru că am șase vorbitori înscriși, dar vom aplica regula celor două minute și o să îi dau și domnului Sikorski un pic de timp ca să răspundă. Deci am pe domnul Schwab, domnul Ciskovski, doamna Gebhardt, doamna Canghetti, doamna Weisberger și doamna Verniu. Încep cu domnul Schwab. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să-i mulțumesc raportorului pentru deschiderea sa și încercarea de a lămuri toate punctele neclare. Cred că în multe aspecte s-a pus accentul așa cum trebuia. Uh, Aș dori să subliniez foarte clar că și noi, dragă coleg de ion, nu uh, reprezentăm interesele angajatorilor, ci din partea angajaților. Ni s-a scos în evidență că această propunere ar avea mai multe dezavantaje decât avantaje. Iată de ce subliniem că sprijinim transparența pe piața internă și lupta împotriva uh, corupției. Acest lucru reiese și din articolul 141 și se sublinează astfel nevoia de a simplifica piața internă. Dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci trebuie să ne gândim dacă această propunere aduce într-adevăr ceva. Iată de ce, domnule președinte, având în vedere că și noi suntem colegislatori și chiar dacă comisia a făcut această propunere, trebuie să ne gândim dacă o dorim într-adevăr. Trebuie să abordăm toate îngrijorările referitor de această propunere. Nu ne opunem pieței interne, nu ne opunem unor noi reguli, însă dorim să știm ce anume ar aduce aceste noi reguli? Mi se pare o întrebare oarecum disproporționată. Studiul de impact al Comisiei, din păcate, și trebuie să spunem foarte clar acest lucru, nu oferă niciun răspuns clar. Iată de ce, nu, nu am auzit comentariul dumneavoastră, am să continui. Iată de ce, pentru a armoniza obiectivul foarte clar, transparență, piața internă, lupta împotriva corupției și, pe de altă parte, lipsa unor indicații clare pentru a le armoniza pe cele două, trebuie să existe posibilitatea de a cunoaște mai bine care este impactul. Și acest lucru nu reiese din studiul de impact. Doar așa putem stabili niște reguli bune propunerea directivei nu mi se pare credibilă, atât de ce cred că avem nevoie de un studiu de impact din partea Parlamentului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ceșkovski. Există anumite temeri asociate cu concesiunile, și anume că se, va produce și mai multă, se vor produce și mai multe reglementări, uh, nu va exista uh, flexibilitate și testul conform căruia trebuie să judecăm această propunere este că va propune uh, dacă va produce noi povere administrative sau va elibera piața internă și dacă citim propunerea, vedem că problemele pot fi îmbunătățite. Sigur că cea mai mare problemă este lipsa de uh, certitudine juridică și dacă ne uităm la comunicarea Comisiei și la deciziile Curții Europene de Justiție care merg în direcții diferite, poți fi confuzat și sunt multe argumente ca să răspunzi la întrebarea domnului Deon privind dimensiunea uh, transfrontalieră multidimensională. Și asta, sigur, creează confuzie. Cea mai mare problemă pentru piața unică este lipsa de siguranță juridică. Și dacă vorbiți cu operatorii economici, ei vor confirma acest lucru. Am fost la o conferință, conferință internațională privind concesiunile și am fost contrazis de fiecare dată când am spus ceva. Se părea că fiecare își folosea terminologia și definițiile interne, naționale, dar concluzia a fost că piața concesiunilor este complet închisă, chiar și într-o situație complet internă. Deci ar trebui să facem uh, ceva în legătură cu asta. Cred că majoritatea problemelor pot fi uh, îmbunătățite, rezolvate prin activitatea noastră. De exemplu, dacă uh, citim propunerea privind cooperarea internă, cred că uh, propunerea asta nu poate obține o evaluare de impact mai bună, dar dacă am ajunge la o propunere care aduce mai multă claritate și transparență și care ușurează lucrurile, ar trebui să fim pentru mai degrabă decât să discutăm despre temerile noastre încă de la început. Asta e treaba noastră și asta ar trebui să facem, pentru că dacă nu avem uh, suficientă uh, uh precizie, atunci nu o să obținem o piață internă mai bună. Vă dau un singur exemplu privind telefericul. Cineva folosea acest exemplu drept uh, dimensiunea limit, ca, pentru a arăta dimensiunea limitată a cooperării uh, transfrontaliere. Iată un exemplu de, uh, unde există incertitudine juridică și unul care trebuie rezolvat. Vă mulțumesc. Doamna Gebhardt, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Există numeroase sentințe ale Curții Europene de Justiție și acestea sunt pozitive în sensul că uh, noi, socialdemocrații, le considerăm viabile. Foarte mult spun că, având în vedere toate aceste tendințe, nu mai trebuie să facem nimic. Eu personal cred că numărul acestora și numărul celor care uh, sunt pe rol, care sunt anunțate, arată că există o nevoie de a găsi, de a furniza un răspuns la aceste întrebări și să nu îi lăsăm pur și simplu Curții Europene de Justiție să decidă ceea ce ar trebui decis de politică. Iată de ce grupul meu politic a spus întotdeauna foarte clar, foarte răspicat că noi considerăm că există necesitatea acestei directive pentru a oferi claritate. Grupul meu nu a spus niciodată că este de acord cu propunerea Comisiei. Acest lucru e o altă mâncare de pește. Însă, trebuie să discutăm foarte clar care este conținutul acestei propuneri și îi sunt recunoscător abordării domnului Juvan, deoarece acesta a scos în evidență foarte clar care sunt problemele relaționate cu textul comisiei, așa cum a făcut și domnul Panțeri, raportorul din umbră. O întrebare este, bineînțeles, reprezentată de definiție. Eu cred că propunerea pe care domnul Juva a făcut-o, și anume ca articolul 1 să clarifice foarte clar că nu e vorba de. Um, în ceea ce privește reglement, nu e vorba de a intra în reglementarea concesiunilor, ci e vorba de a furniza transparență. Iată de ce cred că e o bună propunere. Uh, Cred că ați ridicat o serie de alte întrebări care sunt foarte importante și grupul meu a spus în repetate rânduri că ar fi corect și important um, ca acele criterii stabilite de uh, Curtea Europeană de Justiție în ceea ce privește concesiunile, ca acestea să fie combinate, Comisia însă a venit cu criterii suplimentare, a creat obstacole astfel și trebuie să ne întrebăm dacă trebuie să facem într-adevăr acest lucru. Eu aș spune că nu, ar trebui să ne limităm la criteriile fixate deja de Curtea Europeană de Justiție și să eliminăm orice criteriu suplimentar. Un alt aspect pe care trebuie să-l clarificăm este care sunt domeniile uh, căr- asupra cărora se aplică această uh, propunere pentru alocarea concesiunilor. Eu aș propune să reducem un pic și să simplificăm. Domnul Juvan a pus această întrebare deja la început și anume ar trebui să clarificăm în comisia noastră parlamentară care este atitudinea majorității? Este pentru sau împotriva unei directive a, a Comisiei? Dacă ar fi o, o majoritate, lucruri pe care eu nu mi l-aș dori, și anume că nu avem nevoie de o directivă, am putea astfel să ne, e, să ne economisim orice efort ulterior. Dacă ar exista însă o majoritate care spune da, trebuie să continuăm să lucrăm la acest subiect, atunci ar trebui să facem eforturi constructive pentru a elabora un text bun. Însă cred că întrebările inițiale sunt cele la care trebuie să găsim un răspuns. Uh, Mrs. Canieti. Doamna Canieti are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau în primul rând să-i mulțumesc domnului Juvan pentru acest document de lucru foarte bun pe care l-a pregătit pentru discuțiile noastre. Sunt de acord cu toți colegii care au spus că propunerea comisiei este mult prea complicată. Sper că vom reuși să o simplificăm mai, și să o facem mai clară și mai transparentă. Eu vin dintr-un stat în care legislația privind parteneriatele public-private este foarte stufoasă. Uh, dar uh, trebuie să spun că ea, este, uh, ea funcționează destul de rău din cauza lipsei de transparență și uh, din cauza aranjamentelor prealabile um, care se fac între autoritățile publice și partenerii lor privați. De aceea susțin cu tărie reguli ferme și clare care să reducă corupția existentă în mai multe state membre ale Uniunii Europene. Voi intra în mai multe detalii în legătură cu acest subiect uh, când discutăm amendamentele. Dar până atunci aș vrea să mă mai refer la un aspect, și anume la criza financiară mondială, care din 2009 uh, a limitat uh, încheierea, de noi parteneriate public-private. Uh, și singurele concesii în care nu-și asumă guvernele uh, riscuri s-au încheiat. În uh, țara mea, această măsură este foarte restrictivă, pentru că pentru guvernul leton, în acest context de criză, este foarte greu să um, aloce mijloacele financiare necesare implementării de parteneriate public-private. Și noi uh, suntem așa în, uh, în pom, dacă mă pot exprima așa. Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să abordez niște chestiuni organizatorice referitor la audiere. Am înțeles că audierea are loc pe 20-21 și ar trebui să se desfășoare că pe 21 se vorbește de consecințe și pe 20 achizițiile publice, însă ați schimbat un pic ordinea. Pentru mine ar fi o problemă, deoarece aș dori să fiu prezentă la audieri. Iată de ce aș dori să întreb dacă s-a făcut o modificare în planificare, deoarece credeam că uh, achizițiile publice ar avea loc pe 21. Aș avea propuneri aici pentru raportori deoarece există mulți uh, vorbitori francezi care vor lua cuvântul și am avut o bună colaborare cu domnul uh, comisar Barnier și cu reprezentații regionali din Germania. Iată de ce cred că părerea acestora ar trebui reprezentată. Acum, revenind la subiect, problema este pentru mine ca până acum avem nevoie de această propunere. Se spune că avem nevoie pentru a uh, Uh, clarifica, pentru a oferi certitudine juridică, pentru a uh, încuraja competitivitatea, însă trebuie să repet, dovada în acest sens um, în ceea ce privește um, studiul furnizat al Comisiei și explicația Comisiei, nu am ajuns încă să înțelegem de ce există nevoia, există într-adevăr nevoia pentru această propunere, pentru a crea aceste reguli suplimentare. Iată, mă alătur aici uh, colegei Gerbhardt, mi-aș dori și avem posibilitatea um, Uh, în calitate de parlament, așa cum a spus colegul Schwab, să realizăm un nou studiu de impact, unul realizat de Parlament, unde aceste întrebări să fie abordate, deoarece cred că altfel nu putem găsi un răspuns edificator și avem nevoie să știm unde există nevoia de reglementare și unde reglementarea va duce o plusvaloare. E foarte dificil, am spus că aveam nevoie de o definiție uniformă, însă situația e diferită în fiecare stat membru. Iată de ce reglementarea e dificilă. Nu există un cadru juridic uniform, deoarece am uh, stabilit care sunt principiile și în ceea ce privește transparența. Nu vreau să intru în acest subiect, deoarece atunci vorbim iarăși de excepții, de praguri. Sunt subiecte pe care ar trebui să le vorbim, să le discutăm încă o dată. Uh, Uh, ca și în cazul acelor achiziții publice light, însă nu e vorba de achiziții publice light, avem nevoie de un studiu de impact și ar trebui să profităm de această ocazie noi ca Parlament să realizăm acest studiu. Dacă raportorii din umbră se vor gândi la realizarea unui nou studiu, uh, putem lua în considerare și această variantă. Doamna Vernio, două minute. Mulțumesc, domnule președinte voi încerca să fiu concisă. Vreau să-i mulțumesc raportorului în primul rând pentru acest document de lucru excelent. Cred că în legătură cu... Există o problemă de uh, lipsă de certitudine juridică evidentă. Sunt 25 de um, sentințe ale Curții Europene de Justiție. Acest lucru arată că există o problemă și avem nevoie de un text care să elimine această nesiguranță juridică. Uh, Cred că textul de 83 de pagini al Comisiei nu uh, corespunde promisiunii făcute de Comisie de a uh, veni cu un text clar. Cred că este necesar să definim uh, conceptele mai bine. Trebuie să ne concentrăm pe acest aspect. Două probleme aș dori să aduc în discuție. În primul rând, energia. Sunt de acord cu întrebările legate de uh, excepțiile pentru uh, mobilă. Dar cred că există un scop juridic uh, pentru formularea articolului 8.1 în legătură cu distribuirea, cu furnizarea de energie. Pentru că există o, o scutire privind concesiunile de servicii atunci când se acordă um, scutiri unei entități economice care organizează licitații. În legătură cu parteneriatele public-public, parteneriatele public-public, um, trebuie să um, nu contravenim um, principiului de o uh, bună organizare. Raportorul însă a surprins mai multe din aceste aspecte. Așa cum uh, subliniază, uh, se subliniază în documentul de lucru, Cred că există un oarecare exces de zel um, al um, Comisiei uh, în privința regulilor și a garanțiilor procedurale. Avem un text prea complex, prea lung, prea greoi și în ceea ce privește modelul pieței publice, uh, eu nu cred că acesta este uh, potrivit regimului specific al concesiunilor. Mă bucur că, um, am, că putem ieși dintr-o nesiguranță juridică printr-un text, dar cred în același timp că trebuie să mai muncim mult pentru a simplifica acest text, uh, astfel încât el chiar să fie eficient și să simplifice lucrurile pentru uh, toată lumea și uh, pentru operatorii și să ținem cont și de buzinele cu gaz. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău, doamna Sicorska, că nu mai avem prea mult timp la dispoziție, dar vă voi da la dispoziție câteva minute pentru un răspuns. Oricum vom continua discuția. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc pentru uh, întrebări și pentru uh, comentariile făcute. Acestea ne permit să înțelegem mai bine cum putem uh, îmbunătăți textul. Vom analiza problema cu mai multă atenție și vom ține cont de observația dumneavoastră pe viitor. Vreau să subliniez un lucru. Multe întrebări au fost referitoare la scopul acestei directive și dacă ea este sau nu uh, necesară. E vorba de dreptul de a uh, câștiga o licitație, uh, de, de, a, de a participa la o licitație. Acest drept acum este refuzat, pentru că operatorilor economi, operatorii economici din statele membre nu au acces egal la informații și, prin urmare, nu își pot depune dosarele pentru uh, contractele publice de concesiuni um, de lucrări. Deci, directiva are ca scop transparența, tratamentul egal și uh, certitudinea juridică și, uh, prin aceleași măsuri, se intenționează rezolvarea fenomenelor negative și prevenirea lor. Problema gradului de reglementare este o problemă pertinentă acest uh, grad de reglementare nu trebuie să se măsoare în număr de pagini și articole. Uh, prevederea referitoare la cooperarea public-public uh, este doar de trei pagini, dar este de trei pagini, dar asta nu înseamnă nimic. Aveți dreptate într-un fel, există mm, metode de a simplifica textul. În legătură cu definițiile, vreau să vă atrag atenția asupra faptului că o definiție nu e doar un uh, simplu articol, ci el este, um, nu e doar articolul 2, ci și mai multe considerente care aduc uh, completări foarte importante pentru statele membre. În legătură cu uh, cooperarea parteneriatele public-public. Uh, acest lucru este important și din punctul de vedere al reformării achizițiilor publice și uh, al participării capitalului privat. Până acum, Curtea de Justiție a clarificat 100% faptul că participarea publică că în uh, contextul parteneriatelor public-public nu poate fi luată în considerare sub nicio formă participarea privată. În legătură cu criteriile, uh, ele sunt diferite față de cele din reforma uh, achizițiilor publice, dar ele sunt uh, mult mai intense în privința contractelor din acest sector. Vreau să vă dau un exemplu și să vă explic câte ceva în legătură cu apa. Cred că sectoarele ar trebui să fie analizate din perspectiva um, contextelor în care se aplică prevederile un uh, stat membru poate avea 17 dif- moduri diferite de a furniza apa și nu toate sunt sub incidența contractelor de concesiune. Deci trebuie să fim foarte atenți. Să nu vorbim despre energia um, de, de apă, uh, ci de aspecte specifice acoperite directivă în legătură cu um, serviciile de interes uh, general. Um, ele sunt acoperite de directivă din motive întemeiate. Dacă jurisprudența este sau nu clară în legătură cu acest lucru, s-a furnizat deja un răspuns. Ea nu este uh, uh bună pentru că nu este completă și este unor contradictorie. Deci avem nevoie de mai multe informații în acest uh, sens. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am avut o primă discuție foarte interesantă. Domnule Juvin, uh, nu avem mult timp la dispoziție, dar aveți cuvântul pentru uh, câteva observații uh, finale și calendarul. Mulțumesc, domnule președinte. În două minute nu pot să vă răspund tuturor, dar voi încerca să fac un scurt rezumat. În primul rând, dacă acest text este necesar. Sincer, toată lumea, dar toată lumea a spus că nu suntem de acord cu definiția dacă ar fi doar acest lucru, deci acest singur, simplu lucru justifică existența unui text. De ce e nevoie de el? În al doilea rând, știți ca și mine că uh, de fiecare dată când apare un uh, text și când uh, ni se spune da, nu avem nevoie de acest text pentru că avem deja chestii similare care funcționează și foarte bine că acesta nu este un argument valabil din punct de vedere politic. Eu cred că textul comisiei în al treilea rând este prea complicat. Am lucrat mult cu comisia. Obiectivul în sine este unul nobil, în ciuda celor susținute de mai mulți colegi, E nevoie de o definiție comună, însă e nevoie de transparență, dar trebuie ca lucrurile să fie mai simple. Textul în sine e complicat. În uh, statele membre, legile devin din ce în ce mai uh, complexe, mai stufoase. Doamna Gebhardt spune, bine, trebuie să stabilim dacă în esență suntem sau nu de acord. În legătură cu textul, trebuie să vă spun că Um, um, în momentul de față, cred că ați propune un text mult mai uh, simplu, mult mai subțirel decât ce avem acum, concentrat pe definiții, pe sfera de aplicare, pe criterii și pe o procedură um, uh, foarte ușoară, foarte light. Și apoi uh, lăsarea de marjă de manevră colectivității teritoriale, care trebuie să-și gestioneze singură regiile și ce are mai departe. Uh, S-a spus și că trebuie să fim atenți să nu dăm peste cap ordinea juridică a uh, statelor membre cu acest termen, concesiune, care nu există definit în toate legislațiile statelor membre. Eu uh, voi încerca uh, cred că soluția nu ar fi să folosim alt termen, să inventăm un termen juridic nou. Ar fi și asta o variantă, să avem un termen nou uh, și uh, sub acest termen să intre și concesiunile deja existente în anumite state, uh, cei care folosesc concesiuni să continue să le folosească, doar că ele să se numească altfel la nivel european. Ar fi și asta o variantă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Jovan. Le mulțumesc tuturor celor care au participat la discuție. Cred că domnul Jevan are dreptate, dar cred că aceasta ar fi o abordare cam radicală. Ar trebui să discutăm acest lucru uh, și cu raportorii din umbră pentru a vedea dacă avem nevoie de o contribuție externă. Vă amintesc că pe 21 martie vom avea audiere, o audiere. Poate că putem uh, să aflăm mai multe atunci. Calendarul uh, a fost că raportul va fi trimis spre traducere pe 25 aprilie, pe 29-31 mai va fi analizat, uh, amendamentele pe 21 uh, iunie și în septembrie vom avea uh, votarea amendamentelor. Dacă vom avea o propunere mai complexă, va trebui să fie reexaminată. Mulțumesc foarte mult! Ce facem cu propunerea de a avea o evaluare a impactului? de către Parlamentul uh, European. Dacă facem o astfel de evaluare, uh, ea ar putea avea consecințe asupra calendarului. Va trebui să vedem uh, ce discută domnul Juvan cu noi separat, dacă va veni cu o propunere care conține schimbări dramatice. Într-adevăr, cred că va trebui să aducem câțiva consilieri externi care să ne sfătuiască. Atunci va trebui să plasăm această discuție în echipa de raportori din umbră și ei să decidă cum uh, acționează, dar cred că fără de impact ar putea fi uh, uh, făcută în conformitate cu calendarul nostru. Avem aici o echipă de evaluatori a impactului. Vom discuta și voi să vedem. Domnule președinte, în legătură cu acest studiu de impact suplimentar, nu cred că trebuie să ne ascundem după deget, dar eu sunt sceptic în ceea ce privește această idee. E posibil să fie o idee uh, proastă, înșelătoare. Depinde totul ce întrebare vrem să punem. Dacă doriți să uh, puneți întrebarea, ne trebuie o definiție comună, eu deja am uh, un răspuns la această întrebare va trebui să discutăm cu raportorii din umbră și uh, să vedem dacă vom, va trebui să o comandăm o evaluare a impactului asupra propunerii tare uh, simplificate. Pentru că dacă vom, fi, uh, vom veni cu o variantă radical diferită de a comisiei, va trebui să avem o evaluare de impact. Domnule Engel, știu că și dumneavoastră ați lucrat mult la problema achizițiilor publice, dar va trebui să um, lansăm acum raportul dumneavoastră, vom avea și amendamentele și uh, vă dau cuvântul acum doar pentru prezentare. Vom avea și o primă um, discuție cu raportul din umbră, dar trebuie să uh, începem acum discuția pe marginea acestui raport al dumneavoastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, dat fiind că în condițiile actuale nu pot nici eu să mă au ce spun, o să iau cuvântul când se hotărăște lumea dacă vrea să plece sau să rămână. Bine, deci lăsăm uh, toți entuziaștii achizițiilor uh, publice să plece și vedem cine mai rămâne după aceea, spune președintele. Așadar, să vedem cine este. Și văd că este domnul Corea de Campos, raportorii din umbră, raportorul din umbră al raportorului nostru din umbră este aici, deci în numele domnului Manders, domnul Kreutzmann, Cred că nu mai este nimeni de la Verzi. Domnul De Jong nu este. Cred că nu aveți decât doi raportori din umbră cu care trebuie, de care trebuie să vă ocupați. Grupul nostru încă n-a numit un uh, uh, raportor din umbră. Da, poate că aveți un motiv bun. Da, suntem complet împotrivă și de aceea nu să punem nici măcar raportor din umbră, glumește președintele. În regulă, haideți să începem. Um, Uh, Vă rog, uh, dacă vreți să discutați, faceți-o în afara sălii. Domnule președinte, o să încerc să fiu cât mai succint, pentru că avem o constrângere legată de timp. Uh, cei care ați citit uh, explicațiile mele veți vedea că mi-am luat anumite libertăți față de acest subiect, pentru că mi se pare că este vorba de o chestiune uh, Uh, foarte importantă pentru ca uh, piața internă să fie realizată. Nu o să intru în textul Comisiei Propunerii pentru că nu avem timp pentru asta. Vreau doar să intru în orientările pe care am încercat să le schițez. Sunt cinci puncte. Foarte pe scurt o să vă spun ce, ce a făcut și Comisia Econ. Unul dintre elementele cruciale ale propunerii făcute de Comisie este dacă ea se va aplica sau nu întregului teritoriu al Uniunii, pentru că dacă nu se va aplica, atunci va fi relevantă pentru piața unică și pentru bugetul Uniunii Europene și în aceste circunstanțe aș spune că nu mai are niciun sens. Deci primul lucru de care ar trebui să fim uh, siguri este că ea se aplică întregii Uniuni vorbim de legislație europeană și nu legislație aplicabilă doar unei zone. Nu putem face asta. Al doilea lucru este că ar trebui evident, să fie evident că din moment ce vorbim despre un nou instrument fiscal, că acesta trebuie să uh, aduc bani la bugetul Uniunii Europene, nu numai ca să umple bugetul Uniunii Europene în momente de criză, dar să ofere Uniunii resurse adiționale pentru a crește dezvoltarea economică pe piața unică. Asta, de asemenea, uh, cere și am sugerat acest lucru uh, să, uh, ca această taxă să intre în vigoare mai repede decât cere Comisia. Pentru că dacă mai așteptăm încă 2 ani până se întâmplă asta, s-ar putea să nu mai îndeplinească niciunul din scopurile pe care îi uh, le atribuim. În ce privește rata, uh, eu am propus ratele, de fapt am propus ca ele să fie inversate, ratele acestei taxe. Mie mi se pare un lucru logic dintr-un motiv foarte simplu. Consider că sunt elemente, tranzacții financiare care uh, sunt utile pieței unice și altele care nu sunt și că sunt anumite zone de expertiză în centrele financiare din Uniunea Europeană care acoperă anumite tranzacții financiare pe care trebuie să le păstrăm, să le apărăm, pe când pe altele nu trebuie să le apărăm și de aceea întreaga industrie a uh, fondurilor de investiții care poate fi folosită în tot felul de moduri pentru a stimula creșterea economică în Europeană, precum și zona fondurilor de pensii, ar trebui, în umila mea opinie, să fie taxată mai puțin decât tot felul de produse derivate ciudate și uh, dubioase care încearcă să scape complet de, de taxare. Deci, și oricum, în acest moment, ele sunt taxate puțin sau deloc. În timp ce uh, celelalte elemente pe care chiar aș vrea să le păstrez în Uniunea Europeană sunt taxate mult mai în fine, aș vrea să spun câte ceva despre alegerea instrumentului legislativ. Se poate întâmpla ca obiectivul de armonizare să fie îndeplinit mai bine de un regulament decât de o directivă. De aceea am sugerat în textul meu că Comisia ar trebui să revizuiască și eh, dacă această directivă eh, își va, îmbunătă- își va îndeplini obiectivele sau dacă n-ar avea mai mult sens să optăm că, pentru eh, un regulament. Am remarcat că la Comisia Econ există un text care evident nu spune nimic despre aceste chestiuni, nici nu mă așteptam. Creativitatea lor este limitată cronic și nu numai că este limitată cronic, dar de asemenea și dorința lor de a apăra principiul aplicării acestei, acestui text la teritoriul întregii Uniunii Europene. Știu că textul poate da greș dacă un stat membru se opune, dar e, cred că e mai bine să avem ceva care se aplică la întreaga Uniunea Europeană și nu ceva care se aplică doar la, una, la zona europeană, pentru că asta ne face uh, ridicol. E un lucru bun că Comisia Econ s-a gândit la ceva, un lucru la care m-am gândit și eu. Da, eu m-am uh, temut că nu va fi admisibil aici pentru că nu are legătură directă cu IMCO și anume s-a gândit la extinderea ariei de aplicare a directivei la instrumente emise de entități juridice domiciliate în Uniunea Europeană, ceea ce lărgește așadar uh, uh, area de aplicare și, după părerea mea, e un lucru corect Uh, sigur că are sens să extindem zona de aplicare geografică. Uh, voi încheia aici intervenția mea. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc. Ne bucurăm că dați dovadă de imaginație, așa cum ne așteptăm la această comisie atunci când uh, aveți rela- în relația cu Comisia Econ. Vă mulțumesc pentru asta. Domnul Corea de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. Sper că Vreau să mulțumesc uh, pentru activitatea colegului nostru și mulțumesc și pentru imaginația sa. Cu siguranță avem o anumite limite în uh, ce privește creativitatea. De altfel vreau să-i spun și că sunt de acord cu unele dintre uh, propunerile sale inovatoare, dar sunt, nu sunt de acord cu altele. Asta e viața. Uh, de asemenea, aș începe cu excepțiile pentru fondurile de pensii și uh, organizațiile de uh, plasamente colectiv, de plasamente mobiliare colective. Uh, aici mi se pare că sunt niște propuneri normale. Însă mă întreb care sunt avantajele pe care le-am obține cu aceste excepții, pentru că fiecare, de fiecare dată când se creează o excepție, se creează și o oportunitate de inginerie financiară sau de fugă de capital. Așadar, uh, o excepție, trebuie uh, cântărită foarte bine. Trebuie să vedem dacă merită efortul, să facem o analiză cost-beneficiu. Uh, așadar, am dubii din acest punct de vedere. În al doilea rând, uh, propunerea raportorului nostru uh, merge, evoluează către o creștere de 0,01 până la 0,1% pe produse deriva, derivate. Știu că ele au o reputație foarte proastă, dar nu din cauza asta cred că ar trebui ele să fie supuse unei, supuse unei uh, fiscalități arbitrare. Din potrivă, uh, produsele derivate, uh, pe baza concluziilor uh, la care s-a ajuns la Comisia Econ, și care a lucrat foarte bine, trebuie să spun, uh, ei au ajuns la concluzii uh, foarte diferite și Cred că nu se justifică uh, o fiscalitate egală. Până la urmă, e același cost al tranzacției. Costul operațiunii este uh, un element mult mai simplificat și asta justifică o, o taxare uh, minoră. În ce privește in, termenul de intrare în vigoare uh, 2013, îl uh, îl susțin, susțin și ideea de a uh, avea un regulament nou, o directivă. Cred că s-a ajuns la momentul uh, la care să se armonizeze acest domeniu. Prin urmare, sunt de acord cu ce a spus Frank Engel în, uh, într-unul din amendamentele sale. Și, în fine, în ce privește Uh, destinația acestor fonduri care ar putea rezulta din taxă, uh, eu cred că ele trebuie să intre în uh, bugetul european. Trebuie să se întoarcă în bugetul european. Și conform propunerii raportului de la Econ, toate aceste chestiuni trebuie să se discute în cadrul discuției privind cadrul financiar multianual. Așadar, Concluzionez spunând că domnul Engel a făcut un efort creator excepțional. Sunt și unele amendamente pe care nu le uh, accept, însă nu voi vorbi despre pentru a nu prelungi foarte mult intervenția. Domnul Kreutzmann. Am aflat că 75% din impozitele pe tranzacțiile financiare ar veni din Marea Britanie. Dacă Marea Britanie nu va participa și se pare că așa va fi, atunci nu știu dacă această inițiativă mai are sens. Înțeleg Marea Britanie și de ce nu participă, deoarece are nevoie de industrie și de bănci. Înțeleg că, bineînțeles, în cele din urmă are povara sa de purtat și înțeleg de ce va spune nu. Al doilea aspect, impozitul pe tranzacțiile financiare va fi plătit de client. În cele din urmă nu este altceva decât un impozit pe care clientul îl va plăti în tranzacții. Dorim, într-adevăr, să vizăm și comerțul prin intermediul platformelor pe calculator. Acesta este obiectiv. Atunci, englezii se tem că acest comerț va fi transferat în Singapore prin urmare, cei pe care doresc să-i uh, vizez cu acest impozit uh, nu vor mai fi vizați. Iar acei clienți care își pun deoparte fonduri, își pun deoparte bani pentru pensie, prin fondurile de uh, investiții de pensie, aceștia vor fi vizați. Ideea liberalilor germani, și anume de a pune un, de, un impozit pe cifra de afaceri, așa cum au englezii, nu e o idee deloc proastă. Uh, să introducem această idee a englezilor și pentru Europa, să creăm un context uniform și astfel uh, vom obliga băncile să-și aducă și ele cu o contribuție mai amplă. Colegul Mander spune de asemenea că ar trebui să ne gândim dacă uh, nu ar trebui să așteptăm studiul de impact al Comisiei înainte ca noi uh, să spunem ceva pentru a vedea pur și simplu care vor fi consecințele. Noi, ca și liberali, ne-am bucura dacă aceia care au cauzat criza își vor aduce contribuția. Acest lucru nu se va întâmpla, va fi pur și simplu deplasat, clientul va fi cel care va plăti și efectele vor fi cele care vor urma. Se vorbește foarte mult la nivel politic, e evident, e un subiect popular, nu spun populist, însă nu știu dacă ne aduce ceva, sunt realist. Dacă dorim uh, să atingem acest obiectiv, atunci cei care au provocat uh, criza vor cere alte servicii. Da, am spus foarte clar, nu are niciun sens și încerc uh, să explic acest lucru cât se poate de clar. După cum vă spuneam, 75% din uh, uh, fonduri ar fi aduse de Marea Britanie care nu dorește să participă, care nu dorește să participe. Iată de ce propunerea nu ar avea niciun sens. Am spus acest lucru foarte clar. Ar trebui să ne gândim dacă celelalte state membre ar, tradu- ar trebui să introducă acest lucru pentru a crea un context uniform. Acel impozit care există deja în Marea Britanie e o inițiativă pe care am putea să o luăm în considerare. În rest, suntem destul de sceptici dacă vom atinge obiectivul pe care dorim să-l atingem prin acest impozit asupra tranzacțiilor financiare. Mulțumesc! Good. Well, thank you for the I'm we don't have Mulțumim pentru aceste contribuții. Mă tem că nu avem uh, timp pentru a cere comisiei să intervină, pentru că trebuie să conchidem această ședință. Domnule Engel, aveți câteva observații da, cred că nu mai există nevoia unui uh, comentariu conclusiv. I-am spus colegului Kreutzmann că putem evalua doar ce avem pe masă. Există, bineînțeles, și opțiuni alternative care merită să fie luate în considerare, însă nu există niciuna pusă pe masă. Iată de ce trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem. Eu, uh, personal, aștept cu nerăbdare care sunt propunerile care vor fi înaintate și după aceea vom analiza mai îndeaproape aceste propuneri concrete. Amendamentele trebuie înaintate până la 1 martie, mâine, la ora 12. Nu vă rămână prea mult timp la dispoziție. Aveți alternativa de a refuza întreg proiectul, lucru pe care îl facem eu și domnul Kreuzmann și pe 20 martie vom reveni pentru a vota în Comisia Parlamentară. Între timp, aștept cu nerăbdare vești referitoare la progresul realizat. Eu însă sunt uh, încrezător că Marea Britanie va, va respinge orice propunere pentru taxă pe tranzacțiile financiare și, uh, așa cum prevede tratatul, chestiunea are nevoie de unanimitate, iată de ce șansele acestei propuneri sunt extrem de limitate închei această sesiune și vă reamintesc să reveniți punctual la ora 3, unde avem o audiere importantă referitoare la soluționarea alternativă a disputelor în chestiuni de consumatori uh, online. Mulțumesc!